Și bineînțeles, am discutat în ultimii ani aceste probleme de disparități interregionale care sunt în vigoare în foarte multe țări. Uh, bineînțeles, există disparități interregionale și această abordare nu ține seama de toate nevoile care există la nivel regional sau interregional. Apoi, se, se propune de asemenea o schimbare masivă a modului în care sunt utilizate resursele în politica de, de coeziune. E vorba de o abordare integrată pe un sistem uh, cu diferite niveluri care încă nu au fost identificate în mod precis în acest document. Iată deci câteva exemple care mă duc cu gândul la faptul că această abordare din acest document poate nu este cea mai corectă și noi trebuie să reacționăm. Și aș dori acum ca dumneavoastră să aveți posibilitatea să vă exprimați pe marginea acestor idei și să vedem dacă sunt unele pe care le putem urma sau nu, în așa fel încât să fim mai activi în modul în care ne prezentăm viziunea noastră proprie pentru viitorul și pentru agenda viitoare a politicii de coeziune pentru că e vorba de o competență a comisiei noastre, e vorba de dimensiunea teritorială și m-am gândit că poate modul cel mai bine de a proceda ar fi să prezentăm o întrebare orală adresată comisiei pe marginea anumitor subiecte care sunt deosebit de importante. O guvernanță la diferite niveluri sau modul în care aceste politici vor fi organizate, pentru că, așa cum am spus, aceste politici reprezintă o parte importantă a agendei, așa cum este ea propusă și o parte din această politică de coeziune va fi, uh, va, va, la un moment dat, va dispare uh, și va fi păstrată doar la nivelul uh, național, așa cum v-am explicat adineaori. De aceea, trebuie să reacționăm. Și aceasta ar fi una din posibilități, să avem o întrebare orală adresată Comisiei Acum, în ceea ce privește viitorul buget, revizuirea bugetului al Uniunii Europene, trebuie să vedem în funcție de obiectivele care sunt fixate spre exemplu, guvernanța la diferite niveluri, modul în care sunt repartizate anumite fonduri. Uh, anumite fonduri sunt preluate din politica de coeziune, din fondul social. Uh, și transferate în altă parte. Iată, deci, câteva aspecte pe care le-am putea introduce în întrebarea noastră orală și am putea cere o dezbatere în plen. Iată, deci, propunerea mea. Aceasta este scrisoarea pe care am trimis-o. Vă voi informa despre răspunsul pe care îl voi primi. Însă acum aștept și reacțiile dumneavoastră față de această idee de a lansa o întrebare orală, de a adresa o întrebare orală comisiei. Deschidem acum dezbaterile și vă rog să interveniți is, voorzitter. In ieder geval heel goed om, dit punt als eerste op de agenda te zetten en dit punt ook meteen. Mulțumesc. Cred că era foarte bine uh, să avem acest punct ca fiind primul pe ordinea de zi, pentru că trebuie să luăm foarte în serios acest document, fie el neoficial. Aceste documente, în general, au influență, pentru că te uiți pe document și vezi dacă este vorba despre o evaluare la jumătate de perioadă sau dacă este vorba despre uh, niște intenții în ce privește viitorul. Deci, haideți să analizăm lucrurile în profunzime și putem să fim bucuroși de faptul că am reacționat destul de rapid s-a efectuat o schimbare de direcțiune, lucru care se întâmplă foarte rar la sfârșitul mandatului unei comisii. Și e un climat foarte special pentru că s-a schimbat atmosfera în sânul comisiei, știm care este poziția lui Barroso, știm că există puncte de vedere uh, care uneori se bat cap în cap și mai știm că coeziunea teritorială uh, va fi importantă. Președinta întreabă dacă toată lumea are interpretare. Dacă totul este în ordine, da. Atunci continuăm. Domnul Van Nistelrooy, da, mulțumesc. Tocmai spuneam că în momentul în care a fost a existat această scurgere de informații și momentul în care a fost redactat acest document este destul de ciudat ales pentru că chiar dacă aceste schimbări pe care comisia le are în vedere deocamdată sunt numai niște rânduri scrise pe o hârtie, e clar că e vorba despre, despre niște intenții concrete și atunci dumneavoastră, în calitate de președinte a comisiei din Parlamentul European, trebuie să luați atitudine, trebuie să luați poziție. Pentru că întotdeauna Parlamentul a avut un cuvânt de spus în ce privește politica de coeziune. Este un concept, un concept pe care de fapt noi l-am dezvoltat. Și s-a confirmat încă o dată că nu poți să schimbi așa de la o zi la alta rezultatul muncii a um, Parlamentului European de ani de zile. Este exact ceea ce Comisia încearcă să facă prin acest document neoficial. Până la urmă, e de neacceptat faptul că noi am aflat despre acest document datorită unor articole publicate în presă și atunci trebuie neapărat să întrebăm Comisia Europeană care este statutul acestui document, în ce stadiu al procesului decizional european vă aflați cu acest document neoficial. E clar că nu se va transforma imediat într-o comunicare sau într-un alt uh, document, dar trebuie neapărat să știm cum este clasat acest non-document. Poate că ar trebui, cred și eu, să înaintăm o întrebare orală și să enumerăm toate aceste preocupări ale noastre, astfel încât Comisia să ne spună clar ce are de gând să facă. Deci, cred, nu trebuie să fim puși în fața faptului împlinit și să ni se prezinte un alt document transformat peste două săptămâni, numai din cauza faptului că și-au dat seama că noi nu suntem de acord cu ce scria în primul document. Cred că Parlamentul trebuie neapărat să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Deci, dacă vreți să scrieți o scrisoare, veți fi sprijinită pe de-a întregul de PPE și sunt de acord cu faptul că trebuie neapărat să punem o întrebare orală adresată Comisiei. Mulțumesc! Domnul În primul rând vreau să spun că și eu sunt de acord cu ideea trimiterii unei scrisori și ultimele luni ne-au arătat cât de influente pot fi asemenea scrisori. Poate că vă aduceți aminte de așa numita scrisoare a celor șase, uh, care nu era oficială, dar care până la urmă a avut un efect concret asupra bugetului. Aș vrea să sugerez că atunci când punem o întrebare orală comisiei să solicităm să obținem, bineînțeles, răspunsul în timpul dezbaterii din plen, dar aș vrea să subliniez faptul că trebuie neapărat să ne pregătim propria poziție, indiferent de stadiul în care se află procedura în cadrul Comisiei Europene. Trebuie să ne gândim la faptul că, datorită extinderii procesului de codecizie, noi vom avea puteri lărgite și vom putea decide în ce privește politica de coeziune. Nu avem nevoie să așteptăm reacția Comisiei sau reacția Consiliului în acest sens. Lăsați comisia să pregătească ce vrea și să și știm că au mers până într-acolo încât să trimită acest document în mai multe regiuni din Europa și am avut ecouri, știm ce s-a întâmplat. Dar, cum spuneam, independent de uh, statutul oficial al acestui document, haideți să reacționăm, haideți să avem o poziție activă și să pregătim poziția Parlamentului. Sioro. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă spun că sunt întru totul de acord cu reacția pe care ați avut-o dumneavoastră uh, după ce s-a întâmplat cu acest uh, misterios document provizoriu. Și cred că aveți dreptate în ceea ce spuneți, perfectă dreptate, și vreau să aprob și termenii în care v-ați adresat dumneavoastră comisiei. Pentru că nu putem să stăm cu brațele încrucișate uh, în fața unei schimbări atât de radicale a politicii de coeziune socială, mai ales în ceea ce privește regiunile. Așadar, sunt inițiative de luat și trebuie să vedem cum putem face acest lucru în modul cel mai eficient posibil. Nu putem să lipsim din această dezbatere. În orice caz, vă bucurați de sprijinul grupului GUE în inițiativele pe care le întreprindeți și pe care le va întreprinde întreaga noastră comisie pentru a ne susține punctul de vedere în fața Comisiei Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Alfonse, vă rog. Oui, mulțumesc, doamnă președinte. Doresc și eu să mă declar de acord cu antevorbitorul meu. Grupul nostru este mulțumit de faptul că ați fost vigilentă și ați reacționat rapid față de un proces care începe să se întâmple. Uh, Cred că cu cât mai repede intervenim în dezbatere și ne manifestăm obiecțiile, cu atât uh, va fi mai bine și cu atât vom fi auziți mai bine, pentru că cred că regiunile Europei trebuie să audă spusele noastre și trebuie să înceapă să ne susțină peste tot în Europa, trebuie să se opună acestei politici generale și anume excluderea regiunilor din politica de coeziune și asta pentru niște constructe care nu sunt eficiente, care vor îndepărta Europa de cetățeni și care contravin tuturor ideilor pe care le împărtășim noi aici. Deci pentru noi este foarte importantă dimensiunea teritorială a politicii de coeziune. Credem că trebuie să ținem cont de diferențele dintre teritorii în cadrul unui aceluiași stat, pentru că se știe bine că există aceste diferențe în Franța și nu numai, Ținem ca politicile regionale să fie promovate și asta nu în detrimentul, ci pe lângă politicile sectoriale, în niciun caz să fie considerate inferioare acestora. Politicile sectoriale trebuie să devină coerente în teritoriu și asta prin politicile eh, regionale. Deci, ținem la politica de coeziune și de parteneriat cu regiunile, cum s-a întâmplat în mandatele precedente. Astfel dorim să ne continuăm drumul și astfel se vor rezolva anumite probleme legate de modul în care cetățenii percep instituțiile europene. Dacă s-ar crea o comisie temporară pe aceste chestiuni, Cred că ar fi important ca și Comisia de Dezvoltare Regională să fie pe deplin reprezentată acolo. Mulțumesc. Doamna Mănescu. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, sigur, sunt de acord cu ceea ce au spus majoritatea dintre colegii mei și n-aș vrea să, să repet foarte mult. Grupul ALDE va susține o reacție pe care o veți uh, considera uh, vis-a-vis -vis de acest document neoficial al Comisiei, pentru că, din păcate, foarte puține dintre măsurile propuse de Comisie în legătură cu reforma politicii de coeziune vin cu adevărat în sprijinul noilor state membre, care, așa cum se cunoaște, se confruntă cu deosebite probleme financiare. Și aici vreau să mă refer la aspecte precum simplificarea procedurilor de alocare a fondurilor comunitare și îmbunătățirea sistemelor de monitorizare și control privind utilizarea acestora. Pe de altă parte, dacă ne, vom, uh, ne uităm cu mare atenție la, la acest document, uh, viziunea Comisiei este de o manieră sectorială, macroeconomică, neavând nicio legătură cu abordarea teritorială a politicii de coeziune. Și această abordare a Comisiei este cu atât mai surprinzătoare cu cât tratatul de la Lisabona face ample referiri la coeziunea teritorială. Deci, în aceste condiții, există riscul ca politica de coeziune să devină o politică de caritate și nu una adresată cu adevărat dezvoltării teritoriale. Așadar, grupul ALDE va, va susține acest demers. Mulțumesc! Thank you. John Bafton, please. Uh, thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să spun că sunt de acord cu tot ce s-a spus și în privința răspunsului dumneavoastră. Eu sunt un uh, deputat nou și uh, toate acestea uh, trebuie să transmită un adevărat exemplu Mesajul nostru trebuie să fie clar. Atunci când se adoptă documente, fie că e vorba de un proiect de document sau un document care nu ar fi trebuit să ajungă la noi, cred că e, se ajunge ca politica de coeziune să fie lăsată deoparte complet și asta nu este acceptabil. Nivelul de finanțare ar putea să înceteze peste noapte dacă se întâmplă așa ceva și cred că ar trebui cu toții să îl aducem pe domnul Barroso aici cât mai repede. Trebuie să fie clar unde ne, încotro ne îndreptăm. Cred că mulți în această sală sunt de acord că această schimbare de direcție nu este una bună și noi trebuie să aflăm adevărul de la sursă. Dacă se schimbă ceva la comisie, trebuie să aflăm. Domnul Barroso trebuie să vină aici, mâine sau altă dată când poate el, ca să ne spună de la sursă ce se întâmplă. Asta trebuie să se întâmple, trebuie să aflăm, să fie clar ce se întâmplă și încotro ne îndreptăm. E un fac mari, multe griji pentru multe regiuni. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Bradburn. Mulțumesc și eu, ca mulți colegi din această comisie, am un oarecare sentiment de deja vu, uh, pentru că am, s-a mai întâmplat același lucru când eram uh, la Comisia de Transport acum cinci ani. Și am impresia că trecem exact prin ceea ce treceam cu cinci ani în urmă când discutam ultimele probleme și uh, nu ultimele programe și nu erau probleme legate de uh, acestea. Cred că aici e vorba de două chestiuni. Una este că trebuie să aflăm care este direcția sau schimbarea de direcție a comisiei și apoi să aflăm concret ce se întâmplă cu această direcție, ce are de gând Comisia în privința politicii de coeziune și regionale și cum va fi aceasta tratată pe viitor. Vorbesc aici în numele meu personal pentru că vin dintr-un partid care este foarte sceptic în legătură cu beneficiile acestei uh, fluturări de fonduri, cum îi spunem noi, în acest uh, domeniu. Eu cred că ar fi un fel de sărut al morții orice propunere a Comisiei. cred că se va ajunge să se renaționalizeze această politică și trebuie să aflăm dacă chiar asta propune Comisia. În orice caz, e vorba și de ce se întâmplă între timp, între aceste perioade, ce se întâmplă până când vom avea o propunere concretă, cum o vom dezbate și cum vom afla de la Comisie în viitorul imediat care sunt propunerile sale. Deci eu susțin ideea dumneavoastră de a Uh, obține o întrebare orală cu dezbatere în plen. Cred că ar fi foarte adecvat. Aș dori totuși să mai spun uh, că e important să știm încotro ne îndreptăm cu această politică, pentru că mie mi se pare cam ciudat că o comisie pe final de mandat vine cu o politică atât de radicală. Acest lucru contravine intereselor sale în această fază. Eu aș vrea să întreb Comisia, în primul rând, de unde au scos această propunere și, în al doilea rând, când vom avea o propunere concretă și, în al treilea rând, când și cum anume va avea acest Parlament o dezbatere completă despre această propunere. Mulțumesc! Domnul Toira. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Cred că ar trebui să ne întrebăm dacă nu avem cumva și motive să ne bucurăm de faptul că a sosit această propunere că a ajuns la public, pentru că avem, uh, iată, posibilitatea să spunem foarte repede ce credem despre ea. Cred că Parlamentul are acum ocazia să se facă auzit cu mai multă greutate decât în trecut. Sigur, Comisia are timp să se gândească și e foarte bine să se gândească. Însă aș vrea să știu dacă este cu adevărat un document care reflectă uh, poziția comisiei sau dacă este doar un non-paper, ca să știm cum anume trebuie să reacționăm. Pentru că dacă ei au lăsat să scape aceste informații, sigur au avut un scop. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte, în privința reacției necesare. Uh, Ceea ce mă interesează este să știm dacă nu cumva uh, o luăm pe un drum greșit și dacă nu riscăm să tragem niște concluzii uh, pripite, fără să fi făcut o analiză de fond. O delegație foarte interesantă a fost propusă de colegul Teixeira la Madeira. Și în uh, trecut s-au realizat foarte multe, dar aș vrea să știu dacă avem suficientă experiență în legătură cu perioada actuală. Creditele nu au fost încă stabilite. Aș vrea să știu cum anume vom fixa criterii pentru această perioadă dacă ea nici măcar nu a început încă. Cred că am început totuși poate greșit cu ce nu trebuia. Poate ar trebui să cerem Comisiei o analiză profundă și pe baza ei să construim o politică structurală. Mulțumesc, domnul Von. Uh, you, uh, uh, uh... Mulțumesc, doamna președinte. Nu, nu știu exact care este statutul acestui document, însă sunt deosebit de mirat de faptul că s-a produs un astfel de document fără să existe o discuție aprofundată cu direcția generală uh, respectivă, responsabilă pentru acest document. Uh, Bineînțeles că aprob toate măsurile pe care dumneavoastră le-ați luat până în prezent în calitatea dumneavoastră de președinte a Comisiei Regi, pentru că sunt foarte mulți oameni care, bineînțeles, vor avea de suferit de pe urma unor astfel de decizii și există sugestia ca uh, această politică de coeziune să fie renaționalizată și să intre din nou doar în competența statelor membre. Bineînțeles, acest lucru nu poate fi acceptat. Și bineînțeles că trebuie să continuăm intervenția noastră. Știu, spre exemplu, în țara mea, pot să vă dau un exemplu concret, foarte mulți uh, membri ai Parlamentului galez au, uh, și-au exprimat un punct de vedere asemănător cu al nostru și cred că întrebarea principală din punctul meu de vedere este cum anume vom face față unui astfel de lobby, cel care promovează astfel de idei. Avem nevoie de o abordare coordonată um, și să fim extrem de atenți, să vedem cum anume regiunile noastre se descurcă, se dezvoltă, cum anume putem să colaborăm cât mai strâns cu aceste regiuni pentru a contracara astfel de propuneri. Și bine Bineînțeles că noi, în calitate de membri ai Parlamentului, membri ai acestei comisii, trebuie să colaborăm împreună și să discutăm și să vedem care va fi cel mai bun mecanism pe care îl vom putea alege pentru a face față unei astfel de situații. Mulțumesc! Domnul Stavakakis. Și να, να συμφωνήσω Mulțumesc, doamna președinte. Și eu doresc să vă felicit pentru această inițiativă. Sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră încă de la bun început. Și, de asemenea, sunt de acord și cu ceea ce au spus colegii, diferitele reacții pe care le-am ascultat până în prezent. Din punctul meu de vedere, aș dori să vă întreb dacă, eventual, ar fi posibil să preluăm două idei cheie care să figureze în această întrebare orală. Mai întâi, Decizia luată nu poate fi aplicată în mod discriminatoriu, ci trebuie să fie aplicată în mod corect și echitabil în toate regiunile și nu doar în anumite țări. Cu toții știm că politica de coeziune, dacă vrem ca aceasta să fie eficientă, trebuie în același timp să fie o politică ce implică și actorii regionali, locali, fără de care nu va reuși. Mulțumesc, are cuvântul constanta. Mulțumesc, doamna președinte. Mă iertați dacă am ajuns oarecum cu întârziere. Însă nu pot decât să mă alătur dorințelor exprimate deja de către colegi și asta fără nicio rezervă. Ceea ce a făcut președintele Comisiei în cazul acestui document mi se pare pur și simplu incredibil, atât din punct de vedere al procedurii cât și din punct de vedere al conținutului. Din punct de vedere al procedurii, Mie mi se pare că aceasta este munca unui comisar, un comisar care a fost pe acest post timp de 5 ani de zile. Și acum, noul comisar care se pare că nu va avea mandatul decât pe o perioadă interimară, pe o durată scurtă de timp. De-abia a avut timp să se familiarizeze cu dosarele și poate că nu prea înțelege foarte bine despre ce este vorba, pentru că nu poate să cunoască uh, pe de rost conținutul acestor dosare. Ei bine, în astfel de circunstanțe vedem că ni se prezintă un document care nu are nimic de a face cu ideile noastre și care pur și simplu schimbă total ideile pe care, cel puțin grupul meu politic, le avea cu privire la politica de coeziune. Și atunci, întrebarea este următoare. Oare dacă adresăm o întrebare orală, așa cum ați propus, este suficient? Cei drept e un prim pas. Însă, cred că va trebui de asemenea să clarificăm lucrurile în așa fel încât să obținem răspunsuri clare pentru a vedea cum anume Parlamentul se va poziționa măsurile ce trebuie luate în lupta împotriva schimbărilor climatice și așa mai departe, iată măsuri ce nu pot fi separate de politica de coeziune. Însă, Trebuie să vedem dacă ne dorim o limitare a politicii de coeziune la anumite domenii și atunci se impune această abordare uh, pe sector de activitate. Deci, în final, nu vom mai avea o veritabilă politică de coeziune și trebuie să vedem clar, să statele membre să ne spună, da, avem nevoie de X miliarde de euro pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Însă acest lucru nu se poate face pe spuza politicii de co- coeziune, prin limitarea buget- bugetului acesteia. Noi aveam inițială o poziție total diferită și iată că acum ne regăsim cu acest document în fața ochilor, de aceea vă rog, haideți să facem ceva. Parlamentul European este un partener, este un colegiuitor cu drepturi de pline. Curtea Constituțională Cehă a luat astăzi o decizie care va permite tratatului la Lisabona să intre în vigoare cât mai repede cu putință. Deci, cu atât mai mult vom fi colegiuitori pe viitor și această această, acest mod de a acționa nu este acceptabil și noi vom utiliza toate posibilitățile pe care le avem la îndemână pentru a susține procesul legislativ în versiunea sa normală. Și când vine vorba de perspective financiare, trebuie să ne gândim la politica regională care va avea nevoie de personal pe viitor, va avea nevoie de fonduri, de resurse și, bineînțeles, nu ne putem permite o reducere a acestor efective și să așteptăm această politică a faptului împlinit. Mulțumesc! Mulțumesc. Care cuvântul domnul Evgeni Kirilov? Ce, uh, I... Mulțumesc, doamna președinte. Nu prea mai sunt multe de adăugat, pentru că foarte multe idei au fost deja exprimate și aproape exprimate în mod unanim. În ceea ce privește această inițiativă a Comisiei. Ceea ce aș dori totuși să spun este că este foarte ciudat. Am oarecum senzația că plutește oarecum în aer de ceva vreme, ca și cum cineva i-a pus gând rău acestei politici de coeziune. Și acest lucru plutea în aer. Văd aici toate reacțiile negative din partea colegilor și se pare că prin acest document s-a materializat ceea ce exista deja ca o impresie, ca un sentiment nedefinit. Și e adevărat, comisia noastră are dreptate când reacționează astfel. Și dacă îmi permiteți, doamna președinte, aș dori să vă felicit și pentru reacția dumneavoastră. Pentru că, da, e atât de ciudat. Toată lumea spune cel puțin așa se spune în declarațiile oficiale, toată lumea spune că politica de coeziune este un succes, este o politică de succes. Bineînțeles, lucrurile se pot schimba, însă ideea principală este că a, dacă e o politică de succes, atunci de ce vrem să o schimbăm și să o transformăm în totalitate? Pentru că, în fond, coeziunea înseamnă solidaritate. Și în Uniunea Europeană avem nevoie de solidaritate, pentru că aceasta va crea o coerență la nivel european. Și în final câteva cuvinte, doamna președinte. Nu știu dacă și dumneavoastră uh, ați avut această, această senzație, acest sentiment și nu știu dacă știți, poate că am putea să facem ceva mai concret. În orice caz, susțin toate ideile care au fost exprimate de către colegii care s-au exprimat în numele grupurilor politice. Mulțumesc, spune doamna președinte. Timpul trece, mai avem încă o listă de oratori destul de lungă. Și mai întâi are cuvântul acum domnul Boștinaru, dar vă rog foarte pe scurt, pentru că multe lucruri au fost deja spuse în așa fel încât să se poată exprima toți colegii. Mulțumesc, doamna președintă. Încerc să fiu scurt, deși subiectul ne invită la o reflexie serioasă asupra relaiei dintre comisie și agenda cetăeanului din Uniunea Europeană. Noi am auzit câte ceva, începând chiar cu green paper-ul pe care dumneavoastră l-ați prezentat, care era relativ vag, spunea lucruri complet generale, <clears throat> dar nimic concret despre ce se va întâmpla. Cum spunea Evgeni, something was in the air, but now we can face it. We can see it și președintele comisiei domnul josé manuel duro barroso la întâlnirea cu toate grupurile politice n a scos o singură propoziție dar una singură despre intenția de a schimba politica regională nici măcar nu a adresat uh, fraze generale despre politica de coeziune. mai mult decât atât această comisie europeană care este un ongoing European Commission, pentru că și-a încheiat mandatul practic, vine și ne propune o schimbare radicală. Dar pe ce baze politice, pe ce baze morale? A negociat această comisie cu Parlamentul? Din câte știu, nu. A negociat cu Consiliul? Din câte știu, nu. Îmi imaginez reacția în ghilimele entuziastă, cel puțin a statelor din Europa Centrală și de Est. Și nu numai. Trei cum îi permite comisia să vină cu aa ceva când uh, ar dori domnul barroso comisia domniei sale să fie validată la, fine, la începutul lunii decembrie la strasbourg dacă aceasta e platforma de plecare pentru aa zisul viitor al politicii de coeziune. refuz să cred că muli dintre europarlamentari îi vor da votul cel puin pentru comisarul i portofoliul pentru dezvoltare regională mai departe îndrăznesc să spun că în momentul de faă parlamentul este pus în faa unui fapt dacă nu împlinit cel puin a unei tentative de deja accompli le fait accompli i vreau să cred că noi în comisie putem inspira un document un position paper care să definească opiunile noastre cu sprijin multipartizan privitor la viitorul politicii de coeziune. este singurul gest de forță pe care îl putem face pentru ca această comisie și mai ales viitoarea comisie să ne ia în considerație și să nu deturneze comisia de, de, uh, uh, obiectivul dezvoltării regionale către scopuri care pun în primejdie chiar solidaritatea și existența proiectului european. mulțumesc. Ricardo Cortes Sí, gracias, presidenta. He leído el... Mulțumesc, doamna președinte. Am citit acest document al uh, Comisiei uh, Europene, care este drept o bază a discuției pentru, uh, cu Parlamentul European pentru viitoarea politică de coeziune. Și mi se pare că există aici câteva idei care merg totuși împotriva poziției exprimate de către Parlamentul European. De aceea, noi trebuie să insistăm și să amintim Comisiei care este rolul regiunilor, un rol esențial în îndeplinirea priorităților care au fost fost uh, stabilite în ceea ce privește creșterea și ocuparea și lupta împotriva schimbărilor climatice. De asemenea, sunt preocupat de faptul că nu există nicio referință la perioade de tranziție în acest document, pentru că uh, trebuie să avem astfel de perioade de tranziție. Apoi, în ceea ce privește tratatul de la Lisabona, acesta va fi ratificat și atunci politica de coeziune va deveni un adevărat obiectiv politic ca un uh, element în plus în ceea ce privește politica socială. Mulțumesc, care cuvântul domnul Franz Obermeier. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea mai întâi să vă mulțumesc pentru faptul că ați reacționat cu o atât de mare rapiditate la acest text. Sunt nou în această comisie și sunt de-a dreptul consternat de modul în care a fost pregătită această propunere de comisie. Sunt convinsă că există niște intenții ascunse, nu putem să o luăm ca pe o glumă. Timp de trei reuniuni am tot vorbit despre importanța politicii regionale și am senzația că aici se uh, face um, o schimbare de 360 de grade. Și e ca și cum ai modifica cu totul politica regională și politica de coeziune pe care o cunoaștem atât de bine aici, la Parlament. Și este cu atât mai surprinzător dacă ne readucem aminte despre frumoasele cuvinte ale ex-președintelui nou ales al Comisiei Europene. Este de fapt o situație deosebit de gravă atunci când ne vom întoarce în țările noastre și vom vorbi cu alegătorii, ce o să le putem spune? Le-am tot repetat că, datorită strategiei de coeziune, există multe exemple pozitive ale felului în care funcționează Europa. Dar dacă trecem la o politică sectorială, atunci toate aceste modele pozitive, toate aceste exemple vor dispare și atunci cetățenii vor fi și mai depărtați de Europa decât înainte. Doamna Kolerska, cred că atunci când discutăm despre viitorul politicii regionale, trebuie să avem în vedere diferențele dintre regiunile din Europa, să ne gândim cum arată Europa astăzi. Nu numai Europa la care au aderat uh, zece țări în 2004 și alte două în 2007, ci și Europa la care vor adera și alte state în următorii ani. Și diferența între regiunile din est și din vest uh, va fi din ce în ce mai mare și ea se va adânci de fapt. De aceea această politică trebuie redefinită pentru a nu pierde acest instrument deosebit de important. În al doilea rând, vreau să subliniez faptul că nu putem să discutăm despre politica regională pierzând din vedere nevoia de eficientizare a altor instrumente care aveau scopuri similare, de exemplu strategia de la Lisabona. A fost această strategie utilă? A fost ea eficientă? Mulți spun că nu. Acum discutăm despre modificarea, revizuirea strategiei de la Lisabona. E numai un exemplu a acestui tip de instrument cu scopuri similare precum politica regională. Pentru că dacă pierdem instrumentul politicii regionale, nu ne va mai rămâne mare lucru pentru a reduce disparitățile sociale și regionale. Și un al treilea argument împotriva acestei noi direcții pe care o ilustrează documentul în chestiune. Suntem în plină criză economică și încă nu știm cum va, uh, ce impact va avea această criză asupra regiunilor și asupra acestor disparități deja existente. Trebuie să luăm în considerare și acest factor atunci când formulăm nouă politică regională. Dacă criza va mări aceste diferențe, cu atât mai puțin ne putem permite să pierdem un asemenea instrument care permite cât de cât menținerea coeziunei. Mulțumesc. Sofie Priar acum are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. La rândul meu mă bucur de faptul că ați reacționat atât de rapid și mă bucur că ați trimis această scrisoare. Și eu sunt o eurodeputată nouă și mă mir de faptul că pot să existe asemenea documente care de fapt nu sunt oficiale, dar care uh, suscită atâtea reacții și care parcă nu ține cont de existența crizei, criza care afectează toate statele membre. Fiecare stat are nevoie de o asemenea politică de coeziune. Ori această notă care există și care de fapt nu există și care este publicată în plină criză, mi se pare ceva neverosimil. Știți foarte bine că politica regională este un instrument care ne permite să ne concretizăm intențiile și este, permite o tratare fără discriminare a regiunilor europene. Noile țări au neapărat nevoie de această coeziune, noile țări membre, dar și vechile state membre, precum Franța sau altele, au nevoie de acest gen de politică pentru că trec printr-o, prin multiple permutări la nivel uh, social și economic. Și avem nevoie de finanțare pentru cercetare, pentru dezvoltare și pentru a se face investiții așa cum spunea colegul meu Ian Olbrich, trebuie neapărat încă de acum să începem să lucrăm la propuneri care să fie propuneri ale comisiei noastre înainte de a ne ocupa concret de acest text. Doamna președintă, mulțumesc, domnul Anurakis. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu sunt nou venit în această comisie și aș vrea să spun că sunt deosebit de neriniștit din cauza existenței acestui document. De fapt, vreau să mă plâng. Nu mi se pare normal ca un asemenea document, care de fapt ne-a parvenit uh, în urma unei scăpări, uh, poate să existe. Eu cred că disparitățile deja existente între regiuni vor fi uh, și mai mari în urma acestei crize economice și dacă Comisia are asemenea intenții, lucrurile se vor agrafa. Doamnă președintă, eu nu cred că acest document a, a fost dat publicității prin eroare. Din potrivă, Acum că uh, poporul irlandez a ratificat uh, tratatul de la Lisabona și acum că știm că și Republica Cehă va uh, ratifica tratatul, e ca și cum Comisia își spune acum nu mai am nicio grijă, prea puțin îmi pasă ce se va întâmpla, fac ce vreau. Uh, după părerea mea, acest document a fost dat uh, publicității și atunci noi avem datoria să reacționăm. Dar tare mie că după reacția noastră ni se va comunica un document un pic mai bun în care vor spune că vor, au ținut cont de criticile noastre și au făcut un document îmbunătățit, document care până la urmă va fi adoptat și vor fi și mai multe inegalități în Europa. Doamna Crața acum. Καλυφθεί σε αυτά που θέλω να πω. Τρία σημεία θέλω να τονίσω. Πρώτον, δεν είναι χωρί βάση. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am trei puncte la care aș dori să mă refer. Nu, uh, nu degeaba ne-am exprimat așa cum ne-am exprimat astăzi și ne-am arătat atât de neliniștiți vis-a-vis -vis de această politică regională pe care vrea să o creeze Comisia. Mai este la fel de clar în urma celor spuse astăzi că Parlamentul insistă asupra unei politici regionale care să țină cont de valorile de solidaritate înnăscute ale Uniunii Europene. Vreau să insist asupra faptului că trebuie să ținem cont de criza economică, că trebuie să ținem cont de asemenea de neliniștile existente uh, și anume neliniștea că redresarea nu va crea noi locuri de muncă. Trebuie să avem uh, grijă pentru că uh, nu suntem siguri aici la Comisia de Ocupare, dar ocuparea este strâns legată de dinamismul regiunilor. Și în acest cadru și uh, trebuie să ținem cont și de revizuirea strategiei de la Lisabona. Mulțumesc. Urmează domnul Gurmanis. Very short. Uh, when we, when... Foarte pe scurt. Când încercăm să ne punem în pielea comisiei, trebuie să ne dăm seama că ei nu sunt dușmani totali ai politicii de coeziune. Și eu îmi imaginez doar două motive pentru existența acestui document. Unu, sau probabil e vorba de competitivitatea Uniunii Europene pe scena mondială, care nu este la înălțime și strategia de la Lisabona se pare că nu este nici ea în stare să-și îndeplinească misiunea. Uneori concurăm cu alte regiuni, cu alte regiuni sau cu alte state. Și întrebarea este dacă cheltuim atât de mulți bani ca să dezvoltăm în mod egal regiunile din Uniunea Europeană, pentru că e foarte clar pentru cei din uh, noile state care dacă e să privesc din punctul lor de vedere, aș vota cu ambele mâini. Însă cred că această egalizare nu va ajuta foarte mult pentru ca Uniunea Europeană să poată concura cu exteriorul și poate că acesta este unul din motivele din, din spatele acestui document. În al doilea rând, poate că e vorba despre criză aici, pentru că în cazul crizei, poate că statele vor încerca să uh, capete o mai mare responsabilitate uh, în, chiar în cadrul statului. Ceea ce nu e ușor pentru că nu avem foarte multe resurse și nu avem în niciun caz uh, dreptul de a aduce doar critici, dragi colegi. Trebuie să facem și noi propuneri sau schimbări sau contrapropuneri ca să vedem cum putem în mod simultan să ne Uh, folosim atitudinea ca să ameliorăm dezvoltarea regională și calitatea vieții celor din Uniunea Europeană, fără să punem în primejdie competitivitatea cu exteriorul. Cred că Comisia începe să ne provoace să o luăm pe această cale. Cel puțin asta înțeleg eu. Foarte pe scurt aș vrea să spun că toate acestea se referă la mobilizarea potențialului de dezvoltare. Acesta a fost obiectivul principal al mandatului anterior și uh, până la urmă Lisabona a fost coborâtă la nivel regional. În fine, sunt multe de discutat și nu trebuie să uităm că s-au făcut multe. Pentru că nu vorbim aici doar de o politică din anii 80, vorbim de politica din 2006, care este diferită de cea de acum 20 de ani. Însă, acestea fiind zise, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile, cred că au fost extrem de utile toate contribuțiile dumneavoastră. Și înțeleg că avem uh, o poziție comună, că suntem de acord cu privire la prezentarea acestei întrebări orale adresate Comisiei. Poate ar fi cazul doar să îi mai întrebăm pe coordonatori care să fie întrebările de bază pe care să le adresăm. Sigur, suntem de acord cu privire la fond, dar nu știm care vor fi politicile și procedurile, cel puțin asta înțeleg eu și înțeleg că și dumneavoastră sunteți de aceeași părere. Unii dintre dumneavoastră s-au menționat s-au referit la necesitatea de a avea cât mai repede o poziție clară a Comisiei Regii în general în privința acestei politici vreau să vă informez că coordonatorii vor discuta astăzi propunerea mea de a crea un fel de grup de lucru în cadrul Comisiei Regii, la care să fie reprezentate toate grupurile politice, ca să se ocupe de fapt de viitorul politicii de coeziune. Și sper că vom putea să fim de acord în privința întrebării orale și de asemenea că vom putea să începem crearea acestui grup care să ne ducă la obținerea unei poziții comune cu privire la viitorul acestei politici, cât mai repede. Deci, cu voia dumneavoastră, aș dori să închei acest punct. Sper că reprezentanții comisiei sunt prezenți. Which one? Deli opinion. Okay, so we move now to, okay. So we move now... Trecem acum la uh, proiectul de aviz al doamnei Karima Deli referitoare la propunerea Consiliului în legătură cu anul european al voluntariatului. Poate că vă aduceți aminte că și ultima dată când ne-am întâlnit am avut un schimb de opinii cu privire la acest aviz. Între timp, comisia responsabilă Am să iau o pauză de 20 de secunde, spune președinta, ca să-i las pe cei care ies din sală să iasă și cei care intră în sală să ia loc. Still, I would like to ask you to do it as fast as possible. Aș vrea să vă rog să ieșiți cât mai repede. colleagues, we are starting. I would like to say that as... Dragi colegi, aș vrea să vă spun că pe ordinea de zi a Comisiei de Cultură, care este comisia responsabilă referitoare la acest aviz, a fost modificată. De aceea avem noi astăzi acest punct pe ordinea de zi. În legătură cu Anul European al Voluntariatului, propunere de decizie a Consiliului. Și vreau să dau cuvântul doamnei raportor Karima Delis pentru a-și prezenta opiniile în legătură cu amendamentele. După cum știți, am avut un termen limită și au fost cam 20 de amendamente depuse. Deci, doamnă Deli, doamnă Karima Deli, vă rog pe scurt să ne prezentați amendamentele. Doamnă președinte, dragi colegi, aș dori în primul rând să mulțumesc foștilor noștri colegi pentru munca depusă, care a permis ca anul 2011 să devină anul voluntariatului. Și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, membrii Comisiei Regii, pentru atenția dumneavoastră și pentru diferitele propuneri de amendamente care îmbunătățesc obiectivele textului Comisiei Europene. Cred într-adevăr că toate amendamentele propuse îmbogățesc textul și abordează temele esențiale care uh, trebuie să facă din anul european al voluntariatului un an pe deplin reușit. Aș vrea să abordez împreună cu dumneavoastră, dragi colegi, contextul în care uh, analizăm acest text astăzi. După cum ați spus, doamnă președinte, uh, după cum știți de la ultima reuniune a Comisiei Regii, tocmai am aflat că a fost numit raportorul pe fond al Comisiei de Cultură, e vorba de domnul Marcos Curia. Din dorința de transparență și de etică, aș vrea să vă informez că în urmă cu zece zile s-a desfășurat la Strasbourg o reuniune cu toți raportorii și raportorii din umbră de la fiecare comisie parlamentară implicată și de la fiecare grup politic cu privire la procedură. Și în această reuniune s-a vorbit despre o uh, accelerare a calendarului, tocmai pentru a răspunde așteptărilor președinției suedeze a Uniunii Europene. Eu am pus în evidență cât de important este rolul și cât de importantă este munca comisiilor pentru aviz. O muncă ce este întotdeauna serioasă și ce reflectă imaginea și rolul Parlamentului European. În calitate de deputată nou aleasă, aș vrea să subliniez, dragi colegi, că procedura aleasă a fost aleasă împotriva voinței mele, pentru că procedura aleasă inițial fusese una de încetinire pentru a se aștepta rezultatele legate de tratatul de la Lisabona și trebuia să vedem cum va fi influențată activitatea Parlamentului de acest tratat. Apoi atitudinea s-a modificat brusc și s-a accelerat adoptarea acestui aviz la toate comisiile, și anume la Comisia de Ocupare și la Comisia de Bugete. Și toate acestea pentru a uh, fi pe placul președinției suedeze. La această reuniune de la Strasbourg ni s-a propus o negociere a amendamentelor și asta fără ca dumneavoastră, dragi colegi, și fără ca ceilalți colegi din celelalte comisii să-și dea cu părerea. Și eu, ca deputată europeană, dau mare importanță muncii de fond a comisiilor și dezbaterilor și opiniilor dumneavoastră care ne permit să facem progrese în legătură cu aceste texte. Deci eu m-am opus devansării termenelor și vă propun astăzi să analizăm împreună diferitele propuneri de amendamente. Eu cred că este esențial ca Comisia Regii să emită un aviz pentru a aminti, prin obiective ambițioase, că anul european al voluntariatului 2011 reprezintă un instrument major de promovare a cetățeniei europene și a solidarității. De aceea, dragi colegi, am uh, studiat cu mare atenție amendamentele dumneavoastră și am ținut cont de ele. Și cred că acestea îmbogățesc cu adevărat textul, fie că este vorba de uh, sporirea bugetară, fie că este vorba de protecția voluntarului sau de recunoașterea valorii voluntariatului. Toate amendamentele propuse mă mulțumesc pe deplin și am foarte puține de comentat. Aș avea doar o mică precizare de formă în legătură cu un amendament al domnului Kelly. E vorba de schimbarea cuvântului delinquency cu termenul idleness. Vreau deci să vă mulțumesc pentru atenție, pentru munca depusă și sper că, în orice caz, avizul nostru va ajuta Comisia de Cultură. Vă mulțumesc! Uh, uh, mulțumesc foarte mult, doamna Deli. Și acum deschidem dezbaterile. Dorește cineva să intervină? Da, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Deli pentru munca sa deosebit de rapidă, pentru că, într-adevăr, a trebuit să accelerăm lucrările uh, și să putem să analizăm aceste amendamente care au îmbogățit cu siguranță documentul pe care îl avem în fața ochilor acum. E vorba de amendamente noi, după cum vedeți. Am, am, uh, am lucrat foarte repede, mult mai repede decât am fi crezut că va trebui să o facem inițial. În ceea ce privește amendamentul numărul 2, ce pot să vă spun sunt încântată că amendamentul acesta definește în mod mai profesionist noțiunea de uh, voluntariat și cred că anul 2011, în calitate de an al voluntariatului, ne va permite să răspândim bunele practici în uh, Uniunea Europeană, pentru că sunt anumite state membre care au structurile necesare, au tradiția necesară în ceea ce privește munca uh, și vol- voluntariatul și altele mai puțin. Și ceea ce am încercat prin amendamentele mele este să sistematizăm lucrurile, pentru că sunt foarte mulți care sunt voluntari, care depun o muncă de voluntariat și care la un moment dat uh, doresc să se întoarcă la un loc de muncă remunerat. Deci e vorba de o acreditare a muncii pe care au depusă deja în calitate de voluntari. Uh, ne doream să putem defini pe cei care lucrează în astfel de domenii de activitate Uh, spre exemplu, să le oferim posibilități de asigurare, de uh, formare, uh, să avem legislație care să li se aplice și așa mai departe. Și am discutat toate aceste elemente în, în uh, ședințele pe care le-am organizat cu reprezentanța acestor asociații de voluntariat. Mulțumesc, spune doamna președinte, vă mulțumesc pentru faptul că ne atrageți atenția asupra acestei uh, idei de bune practici, pentru că e o idee care încă deocamdată nu este îndeajuns uh, exploatată în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Care cuvântul? Domnul Kelly. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am fost raportor din umbră pentru acest document și cred că uh, Uh, voluntariatul este o misiune nobilă a uh, oamenilor. Eu vin din Marea Britanie și noi avem o tradiție destul de puternică în ceea ce privește voluntariatul. Și se face deseori apel la oameni pentru ca aceștia să fie voluntari. Oamenii și-au exprimat dorința ca Uniunea Europeană să fie mai aproape de cetățeni și anul 2011, în calitate de an al voluntariatului, iată, este o ocazie foarte bună pentru a reuși acest lucru. Bineînțeles, nu e nevoie de schimbări majore în acest document, am făcut doar câteva amendamente pe care le-am sugerat doamnei Deli și care ea le-a acceptat. Uh, mai întâi un amendament în ceea ce privește uh, sportul Știți că tratatul de la Lisabona va intra cât de curând în vigoare și sportul va deveni o competență și am fi dorit ca acest lucru să fie accentuat în document. Și pot să vă spun că în țara mea, în Irlanda, 50% din cei care au uh, depus o muncă de voluntariat au făcut-o tocmai în acest domeniu al sportului. Iată de ce mi se pare important. Ar fi fost mai bine dacă am fi avut mai mult timp la dispoziție să mai lucrăm asupra amendamentelor de compromis. Dar suntem totuși împotriva unul sau a două amendamente și aș vrea să vă explic și de ce. Unul se referă la uh, asigurări în ceea ce privește uh, cei care depun această muncă de voluntariat. E vorba de asigurările de sănătate. Pot să vă spun că la noi, în Irlanda, această dezbatere a avut deja loc în Parlament. Și s-au subliniat anumite bariere care împiedică pe oameni să se implice în această muncă de voluntariat. Bariere care trebuie înlăturate. Apoi, în amendamentul numărul 3, ar trebui ca trebui ca voluntariatul să nu se substituie unei activități salariate, dar acesta ar trebui să facă obiectul unei indemnizații. Bineînțeles că în momentul în care ești voluntar trebuie să fii totuși uh, deosebit de profesionist pentru a-ți face munca cum trebuie. Și de asemenea, foarte mulți voluntari sunt extrem de profesioniști, uneori au anumite cheltuieli pot să vă spun că dacă ești sportiv de înalt nivel și după aceea depui o muncă de voluntariat în acest domeniu sportiv, nu mai primești nimic, nici măcar un leu drept indemnizație. De aceea eu aș sugera să cheltuim anumite resurse din uh, bugetul european pentru anumite campanii de informare, de sensibilizare a publicului în ceea ce privește situația celor care depun muncă de voluntariat. Și din nou mă întorc la experiența mea proprie în Irlanda. Cei care depun această muncă de voluntariat o fac din tot sufletul. Eu am fost, uh, am vrut să fiu raportor din umbră pentru acest raport, pentru că domnul Van Nistelrooy mi-a cerut acest lucru și cred că uh, toate aceste aspecte trebuie să fie subliniate încă o dată. Celelalte schimbări sunt schimbări minore. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Obermeier. Pardon? Okay. Also, dann darf ich nochmals beginnen. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamna președinte. Reiau din nou. După părerea mea, documentul este foarte bine redactat. Abordăm aici o temă deosebit de interesantă. Există foarte mulți uh, voluntari în Austria. E unul din procentele cele mai ridicate din uh, Uniunea Europeană. Anumite uh, schimbări, modificări au fost propuse și acestea sunt foarte utile. Sistemele de asigurare socială nu funcționează întotdeauna cum trebuie. Spre exemplu, anumiți voluntari, precum pompierii, uh, nu au întotdeauna uh, posibilitatea de a avea o, o asigurare socială. Ori aceste persoane lucrează în mod normal și, de fapt, uh, depun această muncă voluntară în plus de munca lor, pe care uneori sunt nevoiți să o lase deoparte și cred că e nevoie de o reglementare specifică care să poată fi aplicată în acest domeniu. Acum, în ceea ce privește prevederile legate de asigurările de sănătate, mie mi se pare important ca acestea să fie obligatorii, mai ales pentru acei uh, voluntari care își pun în pericol propria viață. Spre exemplu, pompierii, cred că un, um, analizele medicale sunt indispensabile în acest, uh, în acest domeniu. Felicitări pentru acest uh, proiect de document foarte interesant sono <clears throat> un membro supplente di... Are cuvântul domnul Marcos Curia. Che... Mulțumesc, domnule președinte. Eu unul sunt membru supleant, dar sunt la curent cu acest raport și de la Comisia Cultură, unde sunt membru de plin. Dar vreau să mulțumesc colegei Carimadeli pentru munca depusă și pentru acest proiect de aviz. și am, i-am trimis amendamentele și vrem să îi mulțumim pentru faptul că a încercat să le integreze pe majoritatea dintre ele. Eu mă gândeam la acea întâlnire pe care am avut-o la Strasburg împreună cu ceilalți uh, membri ai comisiilor interesate, pentru că încercam să facem în așa fel încât acest an european al voluntariatului să uh, aibă loc la momentul cel mai potrivit și să acorde uh, cât mai multă atenție, cât mai multe drepturi acelor persoane care uh, fac deseori muncă voluntară. Și mă bucur de faptul că a explicat mai bine pentru toată lumea uh, despre ce se vorbește, pentru că uh, riscăm să nu înțelegem de ce s-a procedat uh, așa în grabă. Nu, problema nu era faptul că uh, președinția suedeză se grăbea, ci din cauza temeiului juridic al organizării anului european al voluntariatului. Odată cu intrarea în vigoare a tratului de la Lisabona, potrivit serviciilor noastre juridice, noi, Parlamentul European, riscăm să nu mai putem să exprimăm decât un aviz conform asupra un acestui text. Deci, noi nu o să putem decât să spunem da sau nu asupra unui text care ne este prezentat. Dar dacă, așa cum majoritatea dintre noi vor, vrem să asigurăm Parlamentului un rol mult mai mare într-un asemenea proces, precum cel cu privire la um, anul european al voluntariatului, atunci era nevoie să ne grăbim. Și am încercat să vedem dacă am putea să încheiem în cea întreaga procedură înainte de uh, sfârșitul anului 2009, atunci a, totul ar ține de bugetul care intră în vigoare la 1 ianuarie 2010. Și astfel munca depusă de Parlament ar fi fost valorizată. De unde, cum spuneam, toată această grabă în ce privește procedura? Și astfel avem posibilitatea să lucrăm pe acest text, cel propus de Comisie Consiliului. Și astfel părerile noastre puteau să fie cu adevărat luate în considerare. Deci, încă o dată, chiar dacă s-a făcut totul în grabă, am putut în calitate de Parlament, să jucăm un rol de prim plan, să fim protagoniști a acestei uh, proceduri legislative. Pentru că altfel riscam să nu putem decât să ne dăm cu părerea, să spunem dacă da sau nu eram de acord cu un text care ne era prezentat. Este motivul pentru care uh, președinția Comisiei uh, Cultură a trimis o scrisoare către toate celelalte comisii interesate pentru a le explica motivele uh, accelerării acestei proceduri. Deci, încă o dată, de aceea am uh, imaginat acest calendar unde totul pare a fi făcut în grabă, dar, cum spuneam, e totul în interesul Parlamentului. eu, în calitate de uh, raportor la Comisia Cultură, sunt la dispoziția tuturor colegilor și în special a uh, colegei Karima Deli ca să ajungem totul la un acord, pentru că am discutat și cu comisarul de resort și cu președinția suedeză pentru a se ține cont de avizele tuturor comisiilor. Dar vă atrag atenția, Consiliul se va reuni vinerea viitoare uh, și va include pe ordinea de zi anul european al voluntariatului. Și apoi va trebui să ajungem la un acord în ce privește uh, uh, aceste amendamente depuse între timp ca să ajungem la o decizie pentru că încă nu putem vorbi despre co-decizie. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președintă, vă mulțumesc pentru aceste observații și vreau să vă mai spun că avem trei oaspeți din Austria, Doamna Hedermayer, care este viceconsilier la Parlamentul Austriac, și domnul Gerhard Rasburg, uh, care este uh, membru al unui parlament regional din Austria și uh, colegul de lângă el. Vă mulțumim frumos că sunteți prezenți astăzi. Acum Salvatore Scaron are cuvântul. Grazie, Mulțumesc, doamnă președintă. Vroiam doar să îmi exprim cu toată sinceritatea felicitările pentru această, uh, acest proiect de aviz al colegei noastre, pentru că el permite să se acorde mai multă importanță acestui an european al voluntariatului. Nu trebuie să subevaluăm acest text s-ar putea să fie un instrument fundamental pe care să-l putem folosi pentru a întări chiar și coeziunea în interiorul Uniunii Europene. În mare, munca nu poate decât să fie apreciată chiar și cu amendamentele care sunt propuse și cred că părerea comisiei noastre nu poate decât să fie pozitivă. Am însă câteva critici de făcut. Prin acest aviz, noi instituim anul european al voluntariatului. Și în unele formulări e ca și cum am reglementa lucrurile. Ori acest lucru e cumva, uh, merge cumva dincolo de obiectivul acestui proiect de aviz am avut ecouri pozitive, dar ar fi bine să existe un buget și mai mare decât cel propus, pentru că astfel am putea să trimitem mesaje și mai uh, pozitive. Și, așa cum a spus și colegul Scuria, ar trebui să reușim să colaborăm în următoarele săptămâni astfel încât să putem să adoptăm acest text înainte a sfârșitului anului 2009. Much, Mr. Angukakis, please. Mulțumesc, domnul Anukakis. Mulțumesc, doamnă președintă. La rândul meu aș vrea să subliniez faptul că doamna Karima Deli a făcut o muncă extraordinară, precum și predecesorii dumnea ei, însă s-ar putea să o dezamăgesc cu cele ce am să spun. Dar sunt câteva lucruri care ne-ar putea fi de folos pe viitor. Cred că mai toți am fost voluntari într-o zi. Dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat Uh, să uh, facem un an european pe fiecare temă care ne uh, interesează. Noi, de exemplu, spunem am făcut muncă voluntară pentru partidele noastre, oare asta înseamnă că ar trebui să existe un an european al partidelor politice? E bine să vorbești despre munca benevolă, despre munca voluntară, dar, cum spuneam, să ne gândim în ce context se face această muncă voluntară. Nu? Nu sunteți de acord cu mine? Da, am să vă spun. Poate exact la ce făceam referire. Și apoi, să nu uităm, trăim într-o societate capitalistă, avem uh, criza economică, șomajul, uh, toxicomania și multe alte probleme, adevărate probleme pentru cetățenii europeni și avem nevoie de solidaritate, de posibilitatea de a acorda ajutor, avem nevoie, bineînțeles, de voluntari. Însă, guvernele nu sunt capabile să acopere toate aceste domenii. De aceea există uh, um, organizații uh, non-profit. Dar oare toate organizațiile uh, se, uh, sunt uh, non-profit și acolo în, în toate statele noastre există uh, Uh, um, numai voluntari, eu nu mi-aș dori ca într-o bună zi să existe polițiști care de fapt să fie voluntari. Nu-mi doresc să mi se întâmple ca în Italia, unde să existe asemenea patrule de, de voluntari care urmăresc imigranții ca apoi să-i denunțe la poliție și ei să ajungă în închisori. Dacă organizăm mult prea mult munca voluntară, atunci poate că statul uh, cum, își va descărca responsabilitatea pe umerii lor și nu se va mai simți obligat să asigure din fondurile publice uh, uh, salariile unor persoane care să fie funcționari și să lucreze și să rezolve aceste probleme. Dacă statul nu va mai face eforturi, munca benevolă, munca de voluntariat nu va putea să rezolve toate problemele societății. Dacă problemele lucrătorilor, a tineretului nu se află în centrul preocupărilor oamenilor politici, nu vom putea să rezolvăm aceste probleme, indiferent de cât de mulți voluntari am avea. Mulțumesc, spune doamna președintă. Acum domnul Stoianov, domnul Stoianov și apoi doamna raportor în încheiere. Mulțumesc doamnă președinte. Eu m-am implicat timp de mulți ani în mai multe asociații și am făcut muncă voluntară. Dar eu nu cred că a fi membru a unui partid politic este neapărat uh, o muncă uh, voluntară. Pe de altă parte, a fi membru al unui ONG este o muncă de voluntariat. Cred că trebuie să dezbatem despre uh, voluntariat. Am fost de acord cu fostul raport al Parlamentului European în ce privește voluntariatul și ar trebui să încurajăm acest gen de activități în rândul cetățenilor noștri. În Bulgaria noi nu avem o lege care să reglementeze munca voluntară. Când încă eram deputat al Parlamentului Bulgar, fostul mandat al acestui Parlament, eu am inițiat un proiect de lege care să definească mai bine relațiile între organizațiile uh, de voluntari și uh, stat că era vorba despre uh, um, pompieri, despre uh, uh, prevenirea accidentelor, despre uh, alte asemenea lucruri, dar acest proiect de lege a fost respins de majoritatea din Parlament care uh, era socialistă și am fost chiar uimit de această reacție, pentru că socialiștii se ocupă în general de ce poate să ajute societatea. Și, de exemplu, la noi, în Bulgaria, Crucea Roșie se bazează numai pe munca de voluntari. Eu cred că dacă 2011 va fi cu adevărat anul european al voluntariatului, acest lucru va avea un impact pozitiv și va încuraja poate noul Parlament bulgar să adopte un asemenea act de lege. Acest lucru al contribui și mai mult la munca de voluntariat. Deci acum dacă uh, doamna raportor pentru aviz vrea să mai spună câteva, pentru că știți că mâine vom vota asupra acestor amendamente. Uh. Dragi colegi, mulțumesc mult pentru toate remarcele. Eu consider că voluntariatul este în mod limpede activitatea voluntară, care nu poate înlocui politicile sociale. Nu ne aflăm aici ca să înlocuim statul. Asta în legătură cu exemplul dumneavoastră legat de poliție. Dar asta dacă se menționează clar într-un amendament. Aș mai dori să subliniez încă ceva care mi se pare important. Este vorba de protecția socială și mai ales de sănătate. Astăzi am uh, auzit că foarte mulți voluntari lucrează, de exemplu, pe șantiere cu asbest și nu au protecție socială se îmbolnăvesc de pe o zi pe alta. Și trebuie să facem neapărat în, acest, în, în așa fel încât acest an al voluntariatului să permită tuturor să aibă recurs la protecție socială și comisia noastră trebuie să îndeplinească acest rol. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, înțeleg că putem încheia aici discuțiile cu privire la anul european al voluntariatului. Vă amintesc că votul va avea loc mâine. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu participarea directorului adjunct, directorului general adjunct de la Comisia Europeană. Sper că este deja aici și aș ruga și pe Veronica Gafi să vină. Vom asista acum la prezentarea primelor rezultate ex post ale evaluării obiectivelor politicii, programelor politicii de coeziune și vreau să-i urez bun venit doamnei Caterina Maternova. În 2007, Comisia Europeană și mai concret Direcția Generală de Politici Regionale a început evaluarea ex post pentru perioada 2000-2006. Raportul final de sinteză va fi încheiat în martie 2010 Sperăm să auzim uh, de la Comisie toate cele necesare, o prezentare completă și astăzi, în orice caz, am cerut reprezentanților Digi Regio să ne prezinte rezultatele intermediare ca să aflăm înainte de luna martie care este situația și să explorăm mai bine acest, această provocare a evaluării și să ne putem pregăti pentru o audiere a evaluării rezultatelor în martie 2010. Deci vreau să rog pe doamna director Maternova să înceapă prezentarea. Dobry. I think I, even if I kiss, even if I speak, even if I can speak Slovak, I will, I will continue in English. But uh... cred că chiar dacă pot să vorbesc slovacă, voi continua în orice caz în engleză. Mulțumesc tuturor pentru invitație. Este o plăcere să mă aflu aici și să vă prezint metodologia folosită de noi și munca realizată. Unele dintre rezultatele pe care le-am primit din evaluarea ex post pentru programele din 2000-2006 de Uh, programe, a programelor de politică de coeziune au fost bine numite de doamna Hübner provocări ale evaluării, pentru că e vorba de un domeniu foarte complicat și aș dori să menționez două sau trei motive. Comisia, în mai multe domenii, inclusiv politica de coeziune, dar nu numai, a fost criticată pentru că s-a considerat că nu are o cultură a evaluării suficientă și că nu face evaluări suficient de bune, fie că e vorba de evaluări ex ante sau ex post. Noi am uh, ținut cont de aceste critici și în ultimii ani am încercat realmente să avem o viziune nouă și să uh, evaluăm programele și proiectele și să vedem cum putem organiza evaluări în așa fel încât să ne ofere o imagine mai bună a ă, politicii de coeziune. Pentru că cu toții iubim această politică și credem în ea, dar a fost, ă, după cum bine se știe, foarte dificil să obținem datele care să sprijine de ce această politică este una bună sau eficientă și așa mai departe. Vă rog să treceți la prezentarea anterioară ca să vă arăt cam uh, cu ce se confruntă o echipă de evaluare. Trebuie să vă spun că avem cam 230 de programe, am avut în ultima perioadă, care merg de la 6 milioane la 6 miliarde de euro. Deci este vorba de o scară foarte largă de diversitate sunt diferite tipuri de programe, diferite structuri de guvernare, diferite tipuri de programe sunt evaluate, iar pentru comisie încă două elemente fac ca această evaluare să fie foarte complexă. În primul rând, Comisia trebuie să facă evaluarea ex post și nu statele membre și, de fapt, foarte puține state membre o fac. Este vorba și de disponibilitatea datelor deoarece Comisia este la două straturi departare, două niveluri departare de ce se petrece pe teren. S-a stabilit un set nu s-a stabilit un set încă de indicatori comuni codificați, ceea ce face ca ă, totul să fie extrem de complex și de dificil. Mai mult, evaluarea este ă, motivată de un dublu obiectiv de responsabilitate și de învățare. Însă cel de responsabilitate a avut câștig de cauză până acum. Noi încercăm să schimbăm această tendință și să găsim niște abordări uh, inovatoare pentru a depăși această situație. Deci, ce am făcut noi pentru evaluarea expost a perioadei 2000-2006 la Direcția General, Generală pentru Dezvoltare Regională? Am uh, împărțit evaluarea și ne-am îndepărtat de abordarea trecută de evaluare globală a contractelor din întregul univers și am încercat să uh, ne organizăm pe criterii geografice, pe obiective, pentru a separa diferitele obiective sau evaluări, obținând astfel 14 programe de lucru. Și astăzi, uh, trebuie să vă spun că nu veți primi întreaga evaluare expost pentru că nu este gata încă. Așteptăm încă rezultate până în martie 2010. Deocamdată avem primele patru seturi, vi le va prezenta Veronica imediat, și noi încercăm să mergem de la evaluări mici, tematice, de exemplu coeziunea politic, politica de coeziune și dezvoltarea rurală sau și dimensiunea de gen, la teme mult mai largi, ce să țin cont de obiective mult mai numeroase. De exemplu, instrumente, costuri unitare pentru proiecte majore și unul dintre aceste proiecte va fi gestionarea va fi evaluarea sistemului de gestionare și monitorizare, nu control. Încercăm, deci, să ne îndepărtăm de abordarea globală și să avem abordări mai reduse, pachete mai mici, ca să încercăm să obținem o imagine ca un fel de mozaic care să reflecte această politică în diverse domenii. Sigur că abordarea nu este perfectă, poate să mai fie ameliorată, însă am constatat că uh, obținem deja rezultate mult mai structurate și mai clare decât până acum. Publicăm toate aceste rezultate pe pagina noastră de internet și organizăm conferințe, ateliere, audieri cu evaluatorii, cu cei care fac uh, revizuirile, evaluările între egali și încercăm să studiem metodologia pentru a face ceva mai bun pe viitor. Trebuie să menționez conferința de la sfârșitul lunii noiembrie de la Varșovia. Președinta comisiei va fi acolo, comisarul de resort va fi și el prezent. Este vorba de o conferință cu privire la metodologii de evaluare pentru viitor. Vom invita evaluatori din toate statele membre și uh, universitari de nivel înalt și persoane de la alte instituții internaționale care se ocupă de probleme similare ca să încercăm să uh, facem un brainstorming pentru ameliorarea metodelor pe viitor. Nu știu cât de clară este această schemă, însă vreau doar să vă arăt. Toată lumea reprezentările mi se spune, văd că așa este. Cred că ar fi bine să iau și eu un exemplar, pentru că se vede mai bine. Puteți vedea cele 14 pachete care sunt împărțite în patru tipuri. Sistemele de management și implementare. Pentru acesta avem deja rezultatele astăzi Apoi, blocul datelor. Aici se evaluează strângerea de date și costurile unitare ale proiectelor majore. Și aici avem deja datele necesare. Blocul tematic evaluează susținerea întreprinderilor, schimbările de mediu și de climă, transportul, schimbările structurale și globalizarea, genul și demografia și dezvoltarea rurală. Veronica vă va vorbi despre acestea. Și ultimul pachet este blocul de modelare. Aici se studiază instrumentele de modelare macroeconomică care au fost folosite până acum. Am uh, avut ezitări când am făcut această prezentare. Aveți cu toții această prezentare în față și acum ezităm și mai mult în legătură cu mesajele globale pe care dorim să le transmitem, pentru că e cam de vreme pentru mesaje globale. Evaluarea generală nu este încă gata, este deci prea devreme pentru mesaje globale. În orice caz, ideea este că foarte multe s-au făcut până acum și s-au făcut foarte multe lucruri bune cu politicile din trecut, însă există câteva puncte slabe de structură de exemplu, lipsește concentrarea strategică în anumite domenii, ceea ce poate fi ameliorat. Concentrarea resurselor și concentrarea pe rezultate. Însă, vă rog să mergeți la pagina anterioară, pe măsură ce vom dezvolta colțul din stânga jos, blocul tematic, vom reuși să obținem uh, o viziune mai bună și mai bine structurată a rezultatelor. Sperăm să putem uh, folosi mult mai bine evaluările. Am să mă opresc aici cu introducerea și Veronica vă va prezenta cele patru evaluări pe care le-am făcut și apoi vă răspundem cu plăcere la întrebări. Vă mulțumesc. Um, mulțumesc foarte mult. Acum, dacă e să mă uit mai întâi la evaluarea managementului și a sistemelor de interpretare, dacă analizăm sistemele care au fost uh, instaurate pentru a analiza uh, aceste politici de coeziune, acest lucru a fost făcut de Centrul European de Cercetare, care se află la Universitatea din Glasgow și lucrările au fost conduse de domnul profesor John Bartow cu, împreună cu o societate de consultanță austriacă și au avut loc peste 50 de evaluări pentru a vedea modul în care sunt implementate sistemele necesare pentru politica de coeziune. Și am încercat să vedem care este designul acestor programe, managementul financiar și modul în care bugetul a fost stabilit și modul în care s-au respectat parteneriatele care au fost încheiate și am încercat mai întâi să ne concentrăm pe cele 10 state membre care au aderat în 2004, pentru că ni s-a părut important să vedem cum anume acele state membre au reușit să pună în uh, Uh, practică acele uh, instrumente necesare pentru politica de coeziune. Sunt foarte multe elemente, foarte multe materiale care sunt uh, disponibile pe această temă și sunt publicate pe site-ul nostru. De aceea, dacă sunteți interesați, vă rog să mergeți pe această pagină internet și să le vedeți. Apoi, am încercat să analizăm de asemenea și rapoartele naționale de implementare a acestor uh, zece state membre și acolo am reușit să găsim câteva rezultate de evaluare foarte specifice și foarte interesante. Însă concluzia generală pe care o putem trage ca urmare a acestei valori este mai întâi faptul că pentru cele zece state membre care au aderat în 2004, marea majoritate au pus corect în aplicare instrumentele necesare în perioada 2004-2006 și cred că este foarte important să notăm faptul că acest lucru reprezintă o realizare în sine deosebit de importantă. Un alt aspect. Uneori era vorba de sisteme mai complexe, de un anumit grad de birocrație și acestea au reușit în timp să se îmbunătățească și să funcționeze în mod mai eficient. Apoi, am reușit să vedem că au, avut, au existat și efecte pozitive în ceea ce privește modul în care se gestionează aceste programe la nivel intern. Deci sistemele utilizate pentru politica de coeziune sunt transferate și utilizate și la nivel intern. Apoi, una dintre concluziile principale ale evaluării, atât pentru țările uh, aderate, care au aderat în 2004, cele 10, dar și pentru UE 15, este faptul că acestea au crescut uh, uh, atenția pe care o acordă uh, programelor de succes din cadrul politicii de coeziune. Banii au fost cheltuiți în mod corect și acest lucru este un uh, aspect important și nu trebuie să-l pierdem din vedere când tragem concluziile. Apoi, am încercat de asemenea să vedem care au fost rezultatele acestei uh, politici de coeziune și consultanții au recomandat faptul că și Comisia ar trebui să-și asume un rol mai sporit în ceea ce privește promovarea acestor instrumente. Pentru că atunci când e vorba de evaluare, atunci și actorii la nivel național, guvernamental, ar trebui să se poată implica mai mult. Consultanții au uh, recomandat să ne concentrăm pe leadership și să existe un, un schimb mai uh, larg în ceea ce privește bunele practici de management. Bineînțeles, nu toate modelele pot fi aplicate la toate statele membre, însă există modele din care se poate uh, trage învățăminte uh, utile. Și am încercat să vedem de asemenea care ar fi, prin această evaluare, să vedem care vor fi implicațiile pe viitor în ceea ce privește politica de coeziune. Și am combinat acest lucru cu rezultatele unei alte evaluări pentru a vedea care este gradul de eficiență al acestor politici și care este gradul de eficiență al implementării reale a acestor politici pentru că nu putem să vorbim de eficiență dacă nu avem rezultate. După cum vedeți, e vorba de o evaluare foarte largă, cu materiale foarte multe și acum aș intra mai în detalii. Uh, m-aș referi la demografie și la egalitatea de gen pentru că acest subiect a fost considerat ca fiind unul foarte important pentru Fondul Social European. Și, de asemenea, cu conexiuni către uh, politica de coeziune. Uh, aici au fost implicați niște consultanți italieni și concluzia este că ambele politici sunt importante pentru politica regională. În ceea ce privește demografia și chestiunile legate de demografie, în momentul în care în 2004 aceste programe au fost dezvoltate, aspectul acesta era deosebit de important. Însă, concluzia este că au fost susținute anumite proiecte care s-au ocupat în mod specific de aceste provocări legate de demografie. În ceea ce privește agenda pentru viitor, încă mai sunt foarte multe programe în curs referitor la demografie, însă concluzia principală a acestor consultanți este că există prea multă informație pe internet și că nu există suficiente acțiuni concrete și au fost date exemple în aceste evaluări, exemple concrete. Uneori, uh, atenția acordată egalității de gen se limita la uh, analiza anumitor plângeri care au fost înaintate. Deci, evaluarea recomandă ca aceste aspecte să devină priorități pe viitor, în momentul în care acestea sunt puncte cheie uh, pentru anumite regiuni. Ce putem spune este că nivelul local este unul foarte important și ambele chestiuni, egalitatea de gen și demografia, sunt chestiuni care trebuie să fie tratate, dar tratate și la nivel local, pentru că acolo strategiile ce vor fi puse în aplicare vor avea un impact real. Din punctul nostru de vedere al uh, Direcției Generale Regio, noi suntem de părere că trebuie să ne uh, îngrijim și de această dimensiune orizontală pe viitor, pentru că dacă avem prea multe uh, o priorități orizontale, la fin, în final poate că nu vom mai avea nicio prioritate reală. De aceea trebuie să avem o listă, o listă care să includă și priorități orizontale, dar poate că ar trebui să încurajăm și regiunile să ne spună care sunt prioritățile lor, în așa fel încât acestea să fie incluse. Și uh, această listă ar putea să fie completată cu sugestii venite din partea regiunilor. Apoi, următoarea evaluare la care doream să mă refer este la cea referitor la dezvoltarea rurală. A fost o evaluare, aș spune eu, de tip experiment. Am luat exemplu a cinci state membre și ideea era următoare. Care este rolul politicii de dezvoltare regională în uh, modul în care uh, funcționează aceste state membre pe această temă? Și am utilizat o societate de consultanță intitulată METIS. Ideea era că inițial nu aveam definiții simple în ceea ce privește zonele rurale sau uh, dezvoltarea rurală. Și iată o primă provocare pentru evaluatori, pentru consultanți. Ulterior, lucrurile s-au îngreunat și mai mult pentru că definițiile sunt foarte diferite de la un stat membru la altul și o zonă care este considerată rurală într-un stat membru poate că nu este considerată ca fiind o zonă rurală într-un alt stat membru. Pentru că există foarte mulți factori care intră în considerare în momentul în care se definesc uh, aceste regiuni ca fiind rurale sau nu. Apoi, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, nici acolo nu există o teorie unică de dezvoltare rurală, ci există mai multe posibilități. Rezultatele evaluării sunt că politica de dezvoltare regională contribuie la dezvoltarea regiunilor rurale în mod semnificativ și 25% din fondurile acestei politici sunt cheltuite într-adevăr în regiuni rurale. Dar cu toate acestea, percepția în acele zone rurale este că nu a avut loc o creștere a resurselor alocate pentru dezvoltare rurală. evaluarea a ajuns la concluzia că um, aceasta este um, abordarea cea mai corectă, să se concentreze asupra zonelor sau regiunilor celor mai slab dezvoltate. Dezvoltarea locală, bineînțeles, este importantă. Există mecanisme care pot întări vizibilitatea și pertinența politicii de dezvoltare uh, rurală, atât în zone rurale cât și în zone urbane. Ultimul studiu, și am să vi-l prezint foarte pe scurt, s-a referit la costurile unitare ale proiectelor uh, de dimensiuni mari. Bineînțeles, încercăm să vă prezentăm câteva imagini luate din diferite unghiuri, în așa fel încât să aveți o imagine de ansamblu, de sinteză a acestui raport. Dar în acest studiu, ce s-a încercat este să se analizeze anumite proiecte de dimensiuni mari, peste 50 de milioane de euro drept buget, de asemenea, s-a încercat să se vadă care este uh, raportul între costuri și beneficii în fiecare dintre aceste dosare, în aceste programe. Și bineînțeles am fi putut să analizăm mai în detaliu costurile unitare a unor astfel de proiecte. Studiul a fost realizat de un consorțium care a inclus un, un birou de contabilitate din Franța și Frontier Economics. Deci, după cum vedeți, am încercat să implicăm diferiți consultanți care sunt activi în domeniu și care înțeleg foarte bine cum funcționează aceste proiecte majore, aceste proiecte de dimensiuni mari de infrastructură. Bineînțeles, pe viitor ne vom concentra în continuare pe acest subiect, dar deocamdată ce pot să vă spun este că jumătate dintre proiecte și-au depășit bugetul inițial. 75% au cunoscut întârzieri. Însă punctul cel mai important, în așa fel încât să nu ne autocriticăm prea mult, este faptul că toate aceste întârzieri sau depășiri de buget sunt de fapt relativ normale dacă ne uităm la alte proiecte asemănătoare la nivel internațional. Bineînțeles, s-a subliniat faptul că trebuie analizat mai mult riscul pe care l-ar implica astfel de proiecte și există uh, recomandări concrete asupra modului în care acest lucru poate fi făcut, cum anume statele membre pot uh, colabora cu Comisia pe această temă în momentul în care se vor face noi proiecte de acest tip pe viitor. Unul din scopurile acestui studiu era să se vadă dacă poate exista o bază de date în ceea ce privește costurile unitare ale unor astfel de proiecte care să poată fi creată și să fie pusă la dispoziția celor care au astfel de proiecte. Ideea fiind uh, următoarea, nu vrem să respingem încă de la bun început uh, proiectele, spre exemplu, de, pentru autostrăzi, ci eventual să putem compara anumite proiecte asemănătoare, să vedem care sunt costurile unitare în diferite state membre și modul în care aceste state membre au uh, realizat aceste proiecte. Concluzia finală este că această bază de date este fezabilă, că există materiale suficiente pentru a realiza, realiza acest lucru și că Direcția Regională Regio e uh, cea care ar putea să facă acest lucru, să reunească toate uh, informațiile din diferitele state membre. Bineînțeles, am început deja să avem discuții cu parteneri care pot împărtăși aceste informații pe această temă. Și plecând de la tot ceea ce s-a dezvoltat până în prezent și, bineînțeles, având în vedere rezultatele ulterioare ale acestor evaluări, vom intra în contact cu ISPA și vom uh, trage concluzii ulterioare. Iată, deci, câteva imagini uh, Um, pe fiecare temă. Bineînțeles, vom reveni la dumneavoastră în momentul în care vom avea rezultate mai concrete și mai detaliate pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Acum dau posibilitatea colegilor uh, să pună întrebări. Nu trebuie să luăm nicio hotărâre astăzi. Era doar în uh, dorința de a vă da o viziune mai clară a activității comisiei în cadrul acestei, uh, acestui studiu. Da? Aveți cuvântul? Mulțumesc! E foarte, foarte interesant atunci când uh, te uiți să vezi ce s-a întâmplat cu proiectele care au fost lansate în trecut și vezi care este adevărul în spatele intențiilor. Atunci când ați vorbit despre priorități și despre uh, chestiunile de gen și prioritățile în ce privește politica demografică și uh, despre uh, faptul că doriți să trageți, niște, să trageți niște semnale de alarmă, dar cred că trebuie să fiți prudenți. Deși înțeleg uh, explicațiile dumneavoastră. E ca și cum cineva ar fi vrut să bifeze toate căsuțele de pe o anumită listă de lucruri de făcut, dar haideți să nu le bifăm prea repede. timp de mulți ani s-a acordat o atenție deosebită acestor chestiuni și mm, mi-ar părea rău să văd că pe viitor nu se va mai întâmpla așa. Vă mulțumesc. Angukakis, please. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Mulțumesc, doamna președintă. Vă felicit pentru această inițiativă și mulțumesc celor două doamne de la Comisie pentru această prezentare. Eu am fost uh, plăcut impresionat de ce au spus dumnealor și sper că și pe viitor vom mai avea asemenea prezentări. Vreau să vă adresez trei întrebări. Sunt simple, să nu vă fie teamă, nu e nimic complicat. Prima întrebare, referitor la cele cinci țări unde s-a făcut un studiu despre folosirea fondului de coeziune. Vreau să știu care au fost aceste cinci țări unde ați făcut acest studiu. O altă întrebare, apropo de zonele rurale. E adevărat că de la o țară la alta, uh, definirea conceptului de zonă rurală este uh, diferită. S-a ținut cont de procentul de producție agricolă pentru a defini o zonă ca fiind rurală sau nu? Nu știu dacă ați înțeles exact ce vreau să spun. Deci eu vreau să știu dacă producția agricolă era un criteriu pentru a se stabili dacă acea Suzană, zonă mă scuzați, era uh, rurală sau nu. Și o altă întrebare. Ce a crezut această echipă de evaluare apropo de existența sau neexistența la nivel național de asemenea echipe însărcinate cu uh, monitorizarea ex post a politicii de coeziune. Căci ar fi bine ca toate programele să fie astfel analizate și ca cetățenii să fie informați cât mai repede. Dar nu vreau să monopolizez timpul dumneavoastră și dau ocazia și altor colegi să ia cuvântul. Mulțumesc. Doamna Șacăl acum are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea mai întâi să știu dacă putem să uh, obținem acest studiu. mai multe dintre valorile dumneavoastră mă interesează foarte mult. De exemplu, chestiunea egalității între sexe a fost uh, o luptă îndelungată dusă de acest Parlament încă din anul 2000 și considerăm că am îmbunătățit lucrurile. Am făcut și noi un studiu a cărei, ale, cărei, ale cărui concluzii sunt similare cu uh, concluziile dumneavoastră. Dacă investim aceleași sume și ținem cont sau nu de egalitatea între sexe, rezultatele nu sunt aceleași. Căci ne dăm seama că pentru acele firme care au fost finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, nu s-a ținut tot timpul cont de necesitatea um, egalității între sexe. Ori femeile au uneori, deseori mai bine zis, nevoi diferite față de cele ale bărbaților. De aceea este foarte util să avem statistici, atât în ce privește uh, bărbații, cât și în ce privește femeile. A trecut ceva timp, dar până la urmă am reușit să avem asemenea statistici. Nu sunt însă neapărat de acord cu dumneavoastră atunci când afirmați că principiul general nu vreau să spun prin asta că uh, același lucru este valabil pentru toată lumea, dar deci nu sunt de acord atunci când spuneți că acest principiu general nu este neapărat ceva util uh, uh în practică. Nu, nu sunt de acord. Mie mi se pare că este absolut indispensabil și am văzut acest lucru în regiunea mea. Da, principiul există, dar în practică el de fapt nu este respectat. Deci nu poți să știi dacă funcționează sau nu atunci când nu îl aplici deloc și nu poți să vezi cum s-ar modifica lucrurile dacă s-ar ține cu adevărat cont de nevoia de egalitate între sexe. Și apoi ce privește analizele cost-beneficii. Parlamentul a făcut mai multe evaluări, dar comisia a ales să nu uh, țină cont de ele. Eu cred că cererile Parlamentului, toate aceste cereri, erau pe drept îndreptățite și ar fi trebuit să le acordați mai multă atenție. Sunt convinsă că nu e ultima oară când discutăm despre acest subiect, dar ar fi bine pe viitor să vedem cum putem să elaborăm niște instrumente mai eficiente, cu birocrație redusă și care să respecte toate principiile care stau la baza gestionării acestor instrumente. Următorul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu vreau să pun o întrebare în ce privește gestionarea. De foarte multe ori, responsabilii de proiect din diferitele regiuni se plâng pentru că procedurile sunt prea complicate, doresc o simplificare a acestora. În ce măsură ați ținut cont de aceasta când ați efectuat studiul dumneavoastră? Regiunile, uh, municipalitățile, responsabilii de proiect au fost incluși în această consultare ați încercat să aflați cât erau de mulțumiți sau mai bine zis care erau motivele nemulțumirilor lor ca să faceți o îmbunătățire. Domnul Zeller acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest studiu. Fiind nou ales la Parlamentul European, mai am încă multe de învățat dar vreau să revin la discuția pe care am avut-o la începutul reuniunii noastre. Timp de o oră, practic, am discutat despre un document care, de fapt, nu există oficial sau care, în tot cazul, nu ne-a uh, uh, parvenit pe căile obișnuite. Și, de fapt, nu știm cine a fost expeditorul, ca să spun așa. Și ar fi vorba despre o nouă strategie pentru Uniunea Europeană din 2014 încolo. Studiul dumneavoastră m-a interesat și sper că veți continua să faceți asemenea studii. Pentru că ne spuneți că, datorită politicii de coeziune, s-au atins mai multe obiective, dar că există slăbiciuni în ce privește orientarea, concentrarea resurselor și că există și unele rezultate care au dezamăgit. Acum că am ascultat ce au avut de spus antevorbitorii mei, am ajuns la concluzia că politica de coeziune este cert deosebit de utilă, dar că de fapt suntem incapabili să evaluăm în măsură uh, de 100% efectele concrete ale acestei politici. Poate că ar fi bine atunci ca Comisia pentru Afaceri Regionale să se ocupe mai mult de această chestiune, într-un mod mai intensiv, cu atât mai mult cu cât vom avea competențe extinse în urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Pentru că este foarte important să știm cum sunt folosiți banii din bugetul european și care sunt efectele concrete. Vă mulțumesc încă o dată pentru aceste prezentări și sper că vom avea mai multe detalii. Președinta, dau ocazia uh, comisiei să răspundă. Thank you very much and thanks for the Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, pentru faptul că ați confirmat că nu am pierdut timpul cu acest proces complex de evaluare. Vreau doar să repet că e vorba de o evaluare ex post a perioadei 2000-2006. Deci ne uităm practic în urmă și uh, deci domnului care a întrebat despre acest lucru și despre simplificarea regulilor actuale, am să îi spun că putem vorbi despre simplificarea regulilor pentru perioada actuală, 2007-2013, și de cele care vin după 2013. Fiecare perioadă de finanțare are propria sa structură reglementativă care vizează implementarea. Sperăm. Sperăm ca lucrurile bune să nu fie uh, anihilate în următoarea perioadă. În orice caz, regimul de reglementare este creat pe măsura fiecărei perioade de finanțare, punându-se accentul pe subiectele care sunt cele mai actuale sau cele mai des întâlnite la momentul respectiv. În perioada 2007-2013 s-a ținut cont, de exemplu, de uh, îngrijorarea legată de managementul financiar, care apărea tot mai des. Asta se dezbate la ora actuală la Consiliu, sperăm că se va dezbate în curând și în Parlament. Este vorba de simplificarea marjelor și simplificarea anumitor reguli fără să se submineze pilonii arhitecturii pentru perioada actuală. Însă evaluarea despre care am vorbit se referă la trecut, la perioada anterioară. Și vă înțeleg preocupările, preocupările menționate de două doamne în legătură cu prioritățile de gen. Există o preocupare generală legată de o anumită inflație de priorități orizontale. E vorba de un comentariu general, nu numai în legătură cu prioritatea de gen în sine. Sunt de acord cu ideea că a fost o bătălie câștigată cu greu și uh, vor fi principii cheie ca priorități orizontale care vor uh, rămâne. Însă acum avem o inflație de multe alte priorități orizontale și deci cred că ideea este să dăm autorităților de management din domeniu competențe. Unele dintre aceste priorități vor rămâne priorități, ca și până acum, la nivel orizontal, însă trebuie să se încerce să nu se importe la nivel orizontal orice subiect care apare în discuție. Cred că aceasta este principala noastră preocupare și asta fără să compromitem chestiunea de gen, pentru că sunt de acord că uh, proiectele ar arăta altfel dacă s-ar ține cont de această idee în faza de programare și planificare. În ceea ce privește disponibilitatea publică, toate aceste studii sunt disponibile pe internet și pagina de internet uh, este pe ultima pagina prezentării se pare că nu o avem aici. Stați puțin, stați puțin. Iată, o aveți acolo, în josul paginii, este linkul. Un, la pagina 3, deci, la capitolul abordări inovatoare. De fapt, ne interesează foarte mult feedback-ul dumneavoastră pentru că ne va ajuta să facem rapoartele de sinteză și evaluarea pe viitor. Îi va ajuta pe consultanți și ne va ajuta și pe noi să uh, gestionăm munca acestor consultanți. Pe pagina de internet se găsesc și termenii de referință ai acestor studii. Veți vedea ce anume s-a cerut consultanților și veți putea judecați și dumneavoastră cât de bine s-au descurcat. Pentru că în domeniul consultanților nu e întotdeauna ușor să creezi un produs perfect. Deci, puteți vedea toate detaliile pe internet. În privința dimensiunii rurale, dezbaterea despre ce înseamnă zona rurală și dacă ea trebuie implicată sau nu durează de foarte mult timp și toată lumea folosește definiția OCDE. În evaluare s-a folosit definiția OCDE care ține cont de densitatea populației, care împarte zonele în periurbane și rurale în funcție de densitatea populației. S-au folosit Germania, Polonia, Suedia și Spania și Franța ca termen de referință. Cred că mai era o întrebare la care va răspunde Veronica. Da, mai era o întrebare în legătură cu uh, de ce nu se derulează astfel de proiecte similare în toate statele membre. Responsabilitățile sunt partajate între Comisie și statele membre. Statele membre și autoritățile de management sunt responsabile pentru uh, evaluarea ex ante și de asemenea pentru evaluarea pe care în curs. Ei trebuie să facă aceste anumite evaluări la anumite momente. Regulamentul atribuie Comisiei responsabilitatea pentru evaluarea ex post. Eu aș prefera ca aceasta să fie mai uh, împărțită cu statele membre ca să putem evalua mai bine efectele politicii în statele membre. Unele state membre fac această evaluare ex post, nu e obligatorie, dar noi am dorit să discutăm acest subiect pe viitor. Sperăm să consolidăm această cooperare. Putem deci trece mai departe. Doamna Deli, următoarea întrebare. Mulțumesc pentru această prezentare. Aș dori să știu dacă în uh, studierea dezvoltării rurale țineți cont de politica de dezvoltare urbană în cele cinci state studiate, pentru că există uh, incidențe asupra politicii rurale. Fie, fie că e vorba de marile infrastructuri sau de altceva. Țineți cont de această legătură în studiul dumneavoastră? Domnul Jan Olbricht Am uh, o întrebare. Am o întrebare legată de structura evaluării în general. Din câte înțeleg eu, ați uh, pregătit evaluarea ex ante. De fapt, de obicei se pregătește această evaluare ex ante în timp ce următoarea perioadă este deja în curs, deci începeți o nouă perioadă fără să fie la dispoziție evaluarea. Și evaluarea se pregătește în timp ce se desfășoară o altă perioadă. Trageți anumite concluzii. Vreau să știu dacă aceste concluzii vor fi folosite după 2014, în timpul perspectivelor în desfășurare, în perioada 2010-2014 sau când. Ideea mea este următoarea. E vorba aici de strategie. Poate că la un nivel foarte diplomatic, dar aș vrea să citez. Impactul nemaximizat din cauza punctelor slabe din. Iată deci o formulare foarte diplomatică, vorbitorul a, citit, a citat în engleză Însă ce înțeleg eu este că dacă resursele ar fi mai concentrate pe teme strategice, ceea ce se pare că nu se întâmplă, deci dacă ar fi așa, dacă resursele ar fi mai concentrate, înseamnă pentru mine că nu sunt concentrate sau nu sunt atât de concentrate pe cât ar trebui să fie. Și se pune mai mult accent pe rezultate. Înțeleg că dacă s-ar fi pus accentul mai mult pe rezultate, am fi avut rezultate mai bune. Dacă avem aceste informații, putem acum, în timpul unei perioade de programare, să subliniem că acestea sunt punctele slabe care pot fi corectate într-o anumită perioadă, fără să mai așteptăm să se încheie perioada respectivă. Pentru că altfel îmi cer scuze, dar toată evaluarea aceasta se întâmplă degeaba. E sigur că e foarte interesantă în sine, dar eu aș vrea să știu cum anume devine utilă. Asta una. În al doilea rând, ceva pozitiv, mă bucur că acest document arată că se folosesc diferite metode pentru diferite fenomene. Cred că este important pentru că până acum macroeconomiștii se certau ce metodă e mai bună și se ajungea ca până la urmă să nu mai știi care e rezultatul final. Deci, prin utilizarea de diferite metode, se folose, ajunge la rezultate bune, sper eu. Și dacă îmi permiteți să-mi exprim și eu o părere, cred că astfel de valori vor arăta că în anumite cazuri genul este un factor important și, și că dacă îl folosim la etichetare, de exemplu, nu are nicio noimă și nu aduce niciun fel de plus valoare. Genul, deci, se depreciază dacă este folosit acolo unde nu își are locul. Și o ultimă remarcă, mai degrabă o întrebare adresată Caterinei. Scrie aici că zonele rurale nu sunt uh, definite în mod adecvat. Asta este părerea Digi Regio sau Digi Agri sau ambele sunt de acord că nu există o definiție clară a zonelor rurale. Vă mulțumesc. Domnul Vlasac. Pani Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru această prezentare. Cred că e limpede pentru toată lumea că până nu obținem toate rezultatele, e foarte greu să tragem concluzii inteligibile. În orice caz, am câteva întrebări și un comentariu în legătură cu definiția zonelor rurale. Cu câteva luni în urmă, aici, în Parlamentul European, am avut un raport referitor la zonele urbane și am fost de acord că în baza dezvoltării istorice și a condițiilor din diferitelor state membre este greu de definit o astfel de zonă. Și am considerat că fiecare stat membru trebuie să aibă competența de a da această definiție. Era vorba aici de zonele urbane și cred că aceeași definiție trebuie să se aplice și la zonele rurale. E de competența statelor membre. Întrebările acum. Aș dori să știu dacă ați uh, sesizat vreo problemă de implementare în privința aprobării, a finanțării și a controalelor. Sunt uh, teme foarte importante. Și aș mai vrea să știu dacă ați ținut cont de comentarii ale utilizatorilor finale, ale beneficiarilor finali. Evaluarea a studiat acest aspect? Și știm oare când va fi încheiată această evaluare? Bănuiesc că va fi la începutul anului viitor. Deci când anume va fi disponibilă această evaluare? Va avea vreun impact asupra perioadei actuale, după cum a spus colegul Olbricht? Și se poate oare să um, evaluăm eficiența fondurilor cheltuite pe aceste proiecte? Mulțumesc! Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Mulțumesc, președinte. Mai întâi aș dori să le felicit pe cele două doamne pentru această prezentare deosebit de clară și pot să vă spun că sunt foarte încântat să aflu că nu există probleme în ceea ce privește egalitatea de gen. Dumneavoastră v-ați referit la blocul tematic și ați subliniat șase domenii diferite și poate că acestea, ați spus că poate acestea ar trebui să fie prioritizate în mod diferit în anii ce vor ur, urma. Uh, mă refer aici la schimbările climatice, spre exemplu. Apoi, colegii s-au referit deja la dificultățile pe care noastră le-a subliniat în ceea ce privește modul în care se definește o zonă rurală. Și ați spus că 50% din fondurile FEDER au fost cheltuite în mod concret în zone rurale. Se va schimba acest lucru pe viitor? Uh, iar cea de-a treia întrebare e referitoare la analiza costurilor unitare pentru proiectele de dimensiuni mari. Aș dori să știu dacă există diferențe foarte mari între statele membre, care sunt uh, cele mai, proiectele cele mai eficiente și, de fapt, cel, și cele mai uh, costisitoare. Mulțumesc, spune doamna președinte, are cuvântul domnul Van Nistelrooy. Da, mulțumesc, doamna președinte o întrebare suplimentară. Ați spus dumneavoastră că există o lipsă de concentrare strategică uh, pe rezultate. Însă, întrebarea mea este unde anume? La nivelul regulamentelor? La nivelul uh, programului cadru la nivel național? Sau la nivel local, la nivelul cel mai jos? ce fel de guvernanță la mai multe niveluri avem, ce fel de posibilități de intervenție avem noi la dispoziție pentru a obține mai, o concentrare mai bună. Noi, în Parlament, când încercăm să vedem care proiect este eligibil și care nu, uh, vedem că uh, lucrurile nu sunt mult prea clare, nu sunt suficient de definite, ar putea să fie orice tip de proiect. Și atunci aș dori să știu, ați putut să detectați anumite puncte slabe în modul în care sunt definite aceste responsabilități la Uniunea, uh, în, în Uniunea Europeană, la nivel național, la nivel local, uh, doamna președinte. Nu trebuie să uitați din vedere faptul că această guvernanță la nivel, uh, niveluri diferite e o invenție, ca să spun așa, care datează din 2007. Nu mai am acum alte cereri de luare de cuvânt. Putem încheia, deci, lista oratorilor și acum aș ruga colegele de la Comisie să ia cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să răspund pe rând la aceste întrebări și cu siguranță că și Veronica va avea ocazia să intervină în cazul în care voi fi uitat vreun amănunt. Aici e problema cu oul și găina. Din punct de vedere cronologic, ne aflăm undeva la mijlocul perioadei în curs și vedeți că acum avem primele rezultate ale unei evaluări pentru perioada, exercițiul precedent. Deci acesta este principiul de bază. Nu poți să uh, începi o nouă perioadă fără să fi terminat perioada precedentă. Însă, după părerea mea, uh, Există foarte multe elemente care au fost deja anticipate, spre exemplu concentrarea. Acest element a fost deja subliniat și inclus în perioada 2007-2013 și cred că rezultatele demonstrează deja acest lucru. Apoi, vom avea un, o analiză foarte serioasă în, la jumătate de drum, la jumătate de parcurs și acest lucru ne va servi drept ghid pentru implementarea pachetului de redresare economică în ceea ce privește politica de coeziune. Deci acest lucru ne va permite, ne va da posibilitatea să discutăm cu autoritățile naționale și să vedem care este potențialul pe care îl prezintă astfel de fonduri. Apoi, în prima rundă de negocieri în ceea ce privește regulamentele, vom analiza, deci, eligibilitatea, spre exemplu, pentru eficiența energetică. Și, din nou, vom avea oportunitatea să discutăm cu autoritățile de management astfel de subiecte și să reevaluăm prioritățile noastre. Deci, noi sperăm că această evaluare va fi un proces care ne va permite să tragem învățăminte, să tragem anumite lecții și concluzii Bineînțeles, acest lucru nu va influența în mod uh, radical modul în care este organizată perioada 2007-2013 și pilonii pe care îi avem la dispoziție. Însă, cu siguranță, acest lucru ne va permite să ne întărim capacitățile de analiză pentru evaluarea perioadei următoare. Rezultatele finale, în principiu, ar trebui să fie gata pentru luna martie, și vom avea un raport de sinteză și sperăm că vom avea ocazia să venim în comisia dumneavoastră și să discutăm acest raport de sinteză împreună, în așa fel încât să avem și opiniile dumneavoastră pe marginea acestui raport. Apoi, modul în care sunt definite regiunile rurale și modul în care am putea să detectăm anumite puncte stable. Iată aici cuvinte importante, cuvinte care au fost folosite de consultanții noștri externi. Și vedem că în comunitatea aceasta universitară de consultanță există dificultăți pentru a defini, a găsi o definiție comună în ceea ce privește zonele rurale. Și multe elemente au fost evocate, așa cum a spus și domnul Vlasac, da, există anumite sensibilități la nivel național și este foarte greu să obții o definiție strictă, clară, aplicabilă tuturor, având în vedere că situațiile locale sunt foarte diferite. Apoi, consultanții au discutat cu, au colaborat cu foarte multe părți implicate și sunt convinsă că printre aceste părți implicate se aflau și beneficiat, beneficiarii finali. Știți că sistemul de control uh, nu a fost parte integrantă a acestei valori. Aici era vorba de management și de implementare. Deocamdată nu analizăm perioada în curs, și anume 2007-2013. E noile state membre pentru această perioadă vor avea ocazia să prezinte o arhitectură suficient de solidă în ceea ce privește utilizarea fondurilor. Dar până la, pentru această evaluare încă nu s-a realizat acest lucru. Ceea ce am încercat să vedem este impactul pe care îl au regulamentele în vigoare, în așa fel încât să vedem cum putem acționa pe viitor. Însă acest lucru nu poate face impactul regulamentelor în ceea ce privește eficiența implementării, acest lucru nu a putut fi inclus în evaluarea aceasta. Apoi, nu avem suficiente date la dispoziție pentru a putea face o comparație între proiectele uh, eficiente și proiectele mult prea costisitoare. Și acum mai e și noțiunea de eficiență. Depinde cum o definim. Uh, anumite proiecte pot fi considerate eficiente într-un loc și ineficiente în alt loc. Deci, după cum vedeți, aici nu, nu putem face o astfel de comparație am putea eventual să creăm o astfel de bază de date pentru a putea include în ea diferite profiluri de proiecte care ar putea fi comparate ulterior. Însă acest lucru ar însemna o investiție foarte, foarte importantă și deocamdată nu putem face acest lucru. Acum, Studiul referitor la zonele rurale. Văd că doamna Deli, care a pus întrebarea, a plecat deja în sală. Dar vreau să spun că e vorba de un studiu destul de mic. Pentru că ideea nu era să vedem care este impactul bugetului european asupra dezvoltării acestor zone rurale, ci modul în care fondurile FEDER sunt prezente în zonele rurale și pot să vă spun că în perioada curentă uh, Uh, în comparație cu uh, perioada precedentă au existat diferențe și putem spune că fondurile administrate de Direcția Regională Agri sumele acestea sunt mult mai uh, mari decât fondurile care provin de la FEDER. Deci aici nu încercăm să vedem, n-am încercat să vedem impactul total asupra zonelor rurale, ci am încercat să vedem o, care era contribuția FEDER la dezvoltarea acestor zone rurale. Deci un un scop mult mai restrâns, un scop mai redus al acestui studiu. Deci o, o privire de, nu de ansamblu, ci o privire dintr-un anumit unghi, punct de vedere. Nu mai sunt sigură în ceea ce privește întrebarea domnului Van Nistelrooy, dar îi dau cuvântul Veronicăi. Da, doar câteva puncte. În ceea ce privește beneficiarii finali, da, consultanților li s-a cerut să examineze acest lucru, nu modul în care s-au negociat parteneriatele cu acești beneficiari finali, ci li s-a cerut să analizeze uh, prezența acestora în proiecte. Apoi, în ceea ce privește blocurile pe care vi le-am prezentat, acestea au fost clasificate sau clasate în funcție de priorități. Dar vom încerca pe viitor să vedem dacă nu cumva putea să facem acest lucru în funcție de sumele ce sunt cheltuite și eventual să schimbăm uh, prioritizarea acestor blocuri. Apoi mai era un alt punct pe care doream să-l subliniez și anume ideea că 25% reprezintă un procent foarte scăzut pentru zonele rurale. Însă nu uitați că zonele rurale au fost definite în funcție de definiția de la OCDE. Și poate că dacă întrebăm pe oamenii care locuiesc acolo, ei poate ar putea spune că nu, nu se simt ca locuind într-o zonă rurală, ci urbană. Deci e destul de relativ. Apoi, lipsa de concentrare pe strategie. Unii au spus că acest lucru este o slăbiciune, un punct slab și poate fi îmbunătățit pe viitor. Bineînțeles, este important să recunoaștem acest lucru și să recunoaștem faptul că această evaluare nu reprezintă singura noastră sursă de informare. Mai există și alte surse de informare. De aceea ni s-a părut foarte important să dezbatem rezultatele acestei evaluări. Bineînțeles că acestea nu sunt o, o biblie a evaluărilor. Uh, Uh, bineînțeles, au fost făcute în funcție de anumite cercetări, iar rezultatele ne pot uh, servi drept punct de plecare pentru o reflexie viitoare, ulterioară și poate că am putea să mergem în fiecare stat membru și să încercăm să obținem o evaluare pe fiecare stat membru mai în detaliu. Uh, ceea ce am făcut noi, am făcut-o în Polonia, în Austria, există câteva evaluări care sunt planificate pentru Italia. Ideea este să alimentăm, între ghilimele, aceste uh, baze de date de rezultate pe măsură ce vor avea loc evaluările. Și un ultim punct pe care doream să îl uh, subliniez. Ceea ce am început început să constatăm prin aceste evaluări este că în momentul în care acestea sunt planificate, într-o etapă de planificare, de multe ori ne concentrăm prea mult pe modul în care resursele vor fi cheltuite și nu analizăm îndeaproape, în mod suficient, modul în care acel proiect va schimba într-adevăr anumite lucruri în zona rurală respectivă. Deci e o idee care trebuie transpusă pe viitor. Să vedem drept criteriu modul în care acel proiect va avea un impact asupra zonei rurale respective în mod concret. Și aceasta se poate face încă din etapa planificării, ceea ce ne va permite o ușurare a muncii noastre în etapele ulterioare. Mulțumesc foarte mult, Veronica. Nu știu dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul. Vreau să mulțumesc din suflet colegilor de la comisie pentru faptul că au venit și sunt convins că și raportul final ne va parveni și ne va interesa dacă mai apar și alte întrebări pe parcurs puteți să ne contactați la ori pe, prin e-mail, ori puteți să găsiți acest document la adresa care apare în partea de jos a diapozitivelor. Și e interesant de știut că acum intrăm pe un teritoriu complet nou. Până acum nimeni n-a mai făcut asemenea evaluări pentru vreuna dintre politicile europene. Deci, ca să spun așa, este o muncă de pionier. Mulțumesc! Acum, dragi colegi, va începe reuniunea coordonatorilor.